Președintele este acum implicat într-o altă ședință, de aceea eu îl voi înlocui și voi încerca să fac tot ceea ce este posibil pentru a mă ridica la înălțimea acestei funcții. Reluăm uh, ședința noastră și este plăcerea și onoarea mea să îl salut pe ambasadorul Norvegiei pe lângă Uniunea Europeană, excelența sa, domnul Atle Laikfol, Domnule ambasador, au trecut doi ani de când ne-am întâlnit uh, ultima oară pentru a avea un schimb de opinii aici, la INTA. Și la vremea respectivă, pe agenda noastră se regăseau câteva puncte care ne preocupau, cum ar fi uh, taxele de import la flori sau anumite taxe pe carne și brânză cașcaval. În uh, iulie 2013 a fost înaintată o rezoluție cu privire la uh, taxele uh, tot mai mari asupra produselor agricole în Norvegia. Au trecut ani și s-au înregistrat multe schimbări, atât în ceea ce privește contextul politic, cât și cel comercial. Atât Norvegia, cât și Uniunea Europeană, producători și exportatori, Uh, sunt uh, afectați de embargoul de uh, produse din Rusia, care a fost impus de către noi din cauza agresiunilor sale în Ucraina. Liberalizarea comerțului, inclusiv agri-trade din acordul de resort, devine așadar un acord care are și mai mult sens. Domnule ambasador, doriți să vă dau acum cuvântul pentru a face câteva observații introductive, iar observațiile dumneavoastră vor fi urmate de observații succinte ale Comisiei Europene și apoi de întrebări adresate de către deputați. Excelență, aveți așadar cuvântul. Mr. Chairman, thank you very much for those introductory words and thank you very much. președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru vorbele frumoase și vă mulțumesc foarte mult uh, pentru intenția exprimată dumneavoastră. Așa este, aveți dreptate pentru invitație, mă scuzați. Acum doi ani am primit o invitație de același gen. Recunosc câteva dintre echipurile din sală și în același timp am mai văzut uh, că au apărut și alte echipuri. Noi vă mulțumesc încă o dată pentru această invitație, pentru a discuta relațiile comerciale UE-Norvegia, inclusiv perspectivele pentru liberalizarea pe mai departe a schimburilor uh, comerciale în agricultură. Dați-mi voie să fiu foarte concis în introducere și aș dori în egală măsură să prezint o perspectivă asupra și aș dori să fac patru observații concise. În primul rând, o imagine de ansamblu, în a doua observație se referă la energie, a treia observație se referă la fructele de mare și la exploatările piscicole și a patra observație se referă la agricultură și astfel sper să reușim să delimităm un cadru în care să putem purta o discuție rodnică și constructivă. Imaginea de ansamblu a Norvegiei este că Norvegia este al cin- pe locul 5 în rândul marilor parteneri și pe locul 7 um, dintre mari exportatori către piața comună. Pentru Norvegia, Uniunea Europeană reprezintă 75%, trei sferturi din comerțul nostru extern, ceea ce înseamnă totuși foarte, foarte mult și ceea ce demonstrează nivelul de cooperare și de parteneriat și în același timp avantaje reciproce. Însă, Uh, dincolo de schimburile comerciale, acest lucru demonstrează ceea ce eu aș numi integrare economică europeană. Acum, cu excepția sectorului primar, Norvegia are un cadru de reglementare al statelor membre uh, prin acordul uh, privind spațiul european comun spațiul economic european și avem și noi același cadru de reglementare pentru bunuri, servicii, capitaluri și persoane și și noi participăm la acest proces 2020. Uh, Am depășit uh, nivelul de 10.000, ce înseamnă Adică avem peste 10.000 de acte juridice care au fost incluse în acest acord privind spațiul economic european și acest lucru arată dinamismul uh, pieței unice și al întregului spațiu economic, SEA. La 20 de ani distanță pot spune că acest cadru este din ce în ce mai robust și în același timp într-o evoluție dinamică, iar imaginea de ansamblu conține o serie de aspecte legate de integrarea economică, același cadru de reglementare și în același timp o serie de avantaje reciproce. Și a doua observație se referă la energie. Cifrele în materie de schimburi comerciale sunt impresionante. Norvegia asigură 20% din consumul de gaze naturale, 12% la petrol, la țiței, însă problema care se pune este aceea integrare economice, adică același cadru de reglementare și de parteneriat, iar Norvegia este un furnizor constant de energie pentru Uniunea Europeană și pentru Europa. Și în același timp, Norvegia nu doar exportă, ci uh, e vorba de câștiguri reciproce. 40% din uh, platoul continental al Norvegiei și uh, uh, din um, activitățile generate vin către Uniunea Europeană și există cam 100.000 de locuri de muncă astfel create în Uniunea Europeană. Deci în momentul în care noi dezbatem uh, uh problema energiei și a schimbărilor climatice, a eficienței energetice și a siguranței energetice, cred că acest parteneriat este mai important acum decât a fost vreodată. A treia observație se referă la fructele de mare și la pește, care uh, domeniul nu se regăsește în aceste dispoziții, de aceea exporturile norvegiene uh, se izvesc de piedici tarifare și comerciale la intrarea pe piața Uniunii Europene și firește că ne-am dorit ca aceste piedici să fie reduse și eliminate. Însă, în același timp, aceste cifre sunt extrem de importante. Uniunea Europeană reprezintă 60% din export total, iar anul trecut Norvegia a exportat în, favoare, în valoare de 4,5 miliarde de euro. În același timp, Norvegia este și cel mai mare exportator pentru produsele piscicole, dar uh, în același timp și cea mai mare piață și, de asemenea, considerăm că există acest avantaj reciproc pentru că noi transmitem materiile prime și mai departe în Uniunea Europeană ele se prelucrează. Sunt cam 12.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană care depind de acest domeniu al prelucrării peștelui din Norvegia. You alluded, Mr. Chairman, to the Russian measures. This is where în legătură cu măsurile astea de Rusia, aici aș vrea să intervin. Aici au fost probleme, domnule președinte, și aici e nevoie de solidaritate politică. Acesta produce efecte directe asupra schimburilor comerciale, pentru că produsele de pește sunt de departe uh, cele mai importante exporturi pe care le făcea uh, Norvegia către Rusia. Peste noapte, o piață de peste 800 de milioane de euro a dispărut. Ori așa vă puteți face o imagine în legătură cu faptul că uh, Uh, ne aflăm într-un context politic și că trebuie să plătim acest preț în momentul în care vorbim de uh, embargoul impus de Rusia asupra exporturilor noastre. Piața de produse piscicole este extrem de importantă și noi am dorit să îmbunătățim accesul pe piață. Am constatat că există uh, indicii în ceea ce privește temerile exprimate la nivel politic și schimburile comerciale. Și în încheiere um, vreau să mă refer la agricultură. Agricultura nu se regăsește în prevederile generale, ale uh, acestui spațiu, ele apar uh, economic european și apar la articolul 19, iar uh, Norvegia importă cam 50% din consumul total și este lesne de înțeles de ce. Schimburile comerciale cu UE sunt din ce în ce mai mari, iar peste 60% cam 60 la 70% din importurile noastre provin din Uniunea Europeană. Asta așa ca o imagine de ansamblu și cu asta uh, ajung la măsurile foarte punctuale. Acesta este și motivul pentru care, cred, în urmă cu 2 ani de zile am fost invitat. Ar putea fi și unul dintre motivele pentru care am fost invitat astăzi. Și vă dau garanții, domnule președinte, că nu am nicio îndoială în legătură cu poziția adoptată de Uniunea Europeană. Aceasta ne-a fost uh, transmisă, uh, de asemenea a fost comunicată în bilateral la toate nivelurile și a fost uh, comunicată și în reuniuni formale, cum este Consiliul uh, uh, pentru acest spațiu economic european și, de asemenea, prin soluții adoptate în trecut. Nu avem îndoieli în legătură cu acest subiect. Ceea ce pot să fac este să vă spun cum stau lucrurile în legătură cu trei aspecte, cum au evoluat. Probabil că vă amintiți și anume că au existat și în Norvegia o serie de controverse la introducerea acestor măsuri. Și anume, uh, părțile care acum uh, fac parte din coaliția aflată la guvernare în Norvegia au spus că nu sunt de acord și că au cerut abrogarea acestor măsuri dacă vor fi la putere. Asta au spus anul trecut, au ajuns la putere și au vrut abrogarea măsurilor, dar au spus foarte clar că, dat fiindcă e un guvern minoritar, au spus că au nevoie de majoritate în Parlament pentru a face acest lucru. Ori asta, domnule președinte, nu s-a întâmplat. În al treilea rând, e vorba de schimburile comerciale propriu-zise, pentru că ce s-a întâmplat până la urmă din acest punct de vedere? Dacă ne uităm la cifrele pe anul 2013 și anul 2014, vom constata că mai ales produsele care se regăsesc în măsurile uh, Um, unde s-a trecut de la taxa ad valore în taxa pe valoare până la uh, cum se percepe taxa acum, vom constata că ea este la fel înainte de introducerea acestor măsuri și se registrează o scădere uh, în 2013 și o ușoară creștere în 2014. Cu alte cuvinte, schimburile comerciale cam tot pe acolo sunt și al treilea aspect se referă la negociere în spațiul economic european și acordul aferent, care este și cel mai cuprinzător acord pe care l-a semnat vreodată Norvegia, până uh, articolul 19 spune că părțile trebuie să continue eforturile pe care le fac în vederea atingerii la o liberalizare a schimburilor comerciale și trebuie să facă acest lucru în cadrul politicii agricole și trebuie să facă acest lucru uh, astfel cât să fie reciproc avantajos pentru toată lumea. Norvegia spune de luni de zile că suntem dispuși să participăm la o nouă rundă de negocieri, pornind de la dispozițiile prevăzute la articolul 19 și sunt încrezător uh, cât de curând că împreună cu Uniunea Europeană vom lansa negocieri pentru a liberaliza pe mai departe schimburile comerciale agricole. De aceea, domnule președinte, eu atât am avut de spus în introducere o perspectivă cât se poate de importantă și o serie de sectoare cât se poate de importante care țin de aceste schimburi comerciale, dar mai ales de integrarea economică. Vorbim despre efectele uh, acestor uh, tulburări, acestui tumult geopolitic. În orice caz, ceea ce pot să vă spun referitor la aceste măsuri care au fost introduse în ianuarie 2013, am spus eu unul aștept dacă vă putem da mână de ajutor cu mare plăcere. Mulțumesc! Domnule ambasador, și noi vă mulțumim foarte mult uh, pentru observațiile făcute, foarte coerent și la obiect, uh, foarte concis, dar uh, cu siguranță colegii din Comisia de Comerț Internațional cu siguranță vor avea și întrebări să vă adreseze. Înainte să aș dori să dau cuvântul membrilor Comisiei, aș vrea să ofer posibilitatea Comisiei Europene de la Digi Agri, aici de față, să uh, vină cu o imagine de ansamblu, doamna Aransuela Arespias, care este șef de unitate în cadrul Digi Agri. Vă rog, doamnă. Vă mulțumesc. Aveți dreptate, Uniunea Europeană și Norvegia au o relație comercială foarte strânsă. Momentan, Norvegia este a șaptea piață de export pentru produsele uh, agroalimentare și pentru produsele alimentare ale Comisiei. Acestea au înregistrat o creștere constantă de la 1948 de miliarde, adică aproape 2 miliarde în 2011, la peste 2 miliarde 200 de milioane în 2013. Of agriculture, agri-food products. Exportul de produse agroalimentare reprezintă 1,1% din exporturile totale ale către Norvegia, dar în ciuda schimburilor comerciale semnificative avem doi factori care, să spunem, deranjează și care perturbă schimburile comerciale reușite între cele două părți. Până în ziua de astăzi, Norvegia nu a modificat uh, barierele, tar- uh, barierele tarifare și categor- împărțirea pe categorii tarifare pentru carne și brânză și carne de vită. Comisia Europeană a respins aceste um, măsuri și ne împotrivim cu hotărâre pentru că noi considerăm că acesta este o măsură protecționistă care contravine acordului SEA care prevede o liberalizare pe mai departe a comerțului. În acest spirit am invitat Norvegia să revină asupra acestei schimbări de politică, însă în ciuda unor prime semne încurajatoare din partea noului guvern din Norvegia, astăzi aceste măsuri sunt în continuare în vigoare. Și de aceea, chiar și așa, noi salutăm inițiativa Norvegiei de a lansa o nouă rundă de negocieri în articolul 19. Și să sperăm că acest lucru ne va crea un cadru prin care să putem ajunge la o mai mare liberalizare a schimburilor agricole între, două, între cele două părți. Uh, thank you very much and, uh, no... Vă mulțumesc foarte mult și acum a venit momentul să-i rugăm pe membrii Comisiei INTA să ia cuvântul. În ordinea grupului politice începem cu PP. Domnul Daniel Caspari. Ja, um, herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, uh, da, domnule ambasador, pentru faptul că Ați dat curs invitației noastre și v-ați alăturat astăzi nouă. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care o avem în multe domenii. Avem uh, multe provocări comune, cum ar fi uh, relația noastră cu Rusia și ați uh, făcut trimitere la aceasta. Vă suntem recunoscători. De asemenea, ați subliniat cât de bune sunt relațiile comerciale. Cred că ambele părți profită de ele. Acum doi ani uh, ați menționat acest lucru, ați mai fost aici și asta pentru că aici, uh, la Parlament, v-a supărat uh, măsurile care fuseseră luate și că ele au fost uh, implementate fără ca înainte, așa cum prevede contractul, acordul, să se poartă discuții cu privire la acestea. Ați citat din aliniatul 19 care prevede ca noi împreună în anii următori să facilităm comerțul și nu să îl limităm, iar măsurile luate la în momentul respectiv erau mai degrabă uh, unele care limitau comerțul. Cele mai noi măsuri care au fost luate, cum ar fi cele înainte de vacanța de vară, când anumite uh, produse de lapte au fost regrupate și, uh, de asemenea, taxele vamale au fost mărite, ei bine, acesta nu este un semn al unui tratament prietenesc reciproc trebuie să vă spun cât se poate deschis că dumneavoastră vorbiți uh, despre faptul că ar trebui să renegociem pentru a îmbunătăți această relație și mai departe, însă pe de altă parte sunt lucruri care au fost deja negociate, referitor la care însă guvernul dumneavoastră a înrăutățit situația. Și poate că înainte să începem negocieri ar fi bine să încercăm odată în plus să eliminăm măsurile care au fost luate în mod nedrept înainte de a discuta despre noi pași. Aceasta ar fi prima mea dorință. Iar a doua dorință este următoarea. Comisia Europeană uh, va primi un mandat uh, să renegocieze cu dumneavoastră, dar apoi am putea să aflăm că negociază despre lucruri care puseseră de mult clarificate și nu mi-ar plăcea acest lucru. Ei bine, nivelarea uh, taxelor vamale numai pentru a avea o monedă de schimb la negocieri nu mi se pare un act de prietenie. De aceea aș fi recunoscător dacă ați atrage atenția asupra acestui lucru guvernului de acasă, dar și celor din Parlament care îngreunează în acest moment viața noastră. Ar trebui și uh, așadar să le arătați că acesta este un joc cu focul, că suntem uh, nemulțumiți în continuare și că acestea sunt măsuri pe care și alți colegi uh, din grupul meu politic, de exemplu la Parlament, au fost gândite de, și asupra lor s-a reflectat de mulți colegi, pentru că sunt reguli care au fost călcate în picioare. Așadar, avem rugămintea, transmite acest lucru mai departe guvernului dumneavoastră și de asemenea grupurilor, grupurilor politice majoritare care nu uh, fac parte din guvernare, astfel încât și pe viitor colaborarea noastră să se desfășoare la fel de armonios. Uh, thank you very much and now... Mulțumesc foarte mult și acum din partea Socialiștilor și Democraților David Martin. Foarte pe scurt, uh, părerea mea e un pic diferită de a lui Daniel Caspari dar am tot respectul pentru faptul că uh, Norvegia este o națiune suverană și de aceea are tot dreptul să ia hotărâri în nume propriu, uh, așa cum consideră de cuvință. Însă ceea ce mă îngrijorează pe mine și se referă la ceea ce spunea Daniel este că aparent uh, ținând, nu ținând, ne ținând cont de problemele um, vecinilor. Acum eu nu știu ce discutați dumneavoastră între, cu comisia, rămânem cu impresia însă că Norvegia nu prea îi bagă în seamă pe vecini și că nu prea uh, participă la negocieri și nici nu prea înțelege care sunt temerile celor cu care are schimburi comerciale. Deci nu contează dacă Norvegia are sau nu are dreptul să ia aceste decizii, ci contează dacă da sau nu uh, trebuie să se consulte cu vecinii înainte să ajungă la o hotărâre, pentru că se pare că luați o hotărâre de capul dumneavoastră și apoi îl susțineți cu hotărâre. Deci poate că n-ar fi rău, spun, nu întreb, să vă consultați cu vecinii înainte să mergeți la fapte. Mulțumesc foarte mult și acum din partea conservatorilor și reformiștilor, domnul Campbell. Ah, mulțumesc! domnule președinte. Domnule ambasador, dați-mi voie să confirm câteva informații de bază referitor la relațiile comerciale între UE și Norvegia. Două întrebări rapide. În primul rând, aveți un acord separat referitor la contribuția pe care o aveți uh, față de UE. Uh, a oferit niște granturi de finanțare, dar v-aș întreba cât, ce sumă plătește Norvegia pentru accesul pe piața unică? Și, în al doilea rând, câte dintre legile dumneavoastră naționale sunt, uh, ce proporție, ce procent sunt uh, reglementate în funcție de legislația comunitară, cât din achiul comunitar reprezintă, să spunem, legislație națională în țara noastră. Mulțumesc! Thank you, Mary. Mulțumesc și acum din partea liberalilor. Doamna Șache. Thank you very much, uh, Chair. Thank Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ambasador. Mă iertați, vă stau cu spatea noastră. Din păcate, în configurația sării e nefericită, dar aici sunt. În orice caz, după toate cele spuse, vreau și eu să mă apropii așa un pic uh, de sancțiunile impuse Rusiei și reciproc, uh, sancțiunile impuse de Rusia, UE și uh, Norvegiei. Vorbim despre echipamente de forare care, de, de mare adâncime care au fost afectate, după care, uh, mă rog, aici a intervenit Norvegia și a fost afectată. Există însă sancțiuni suplimentare care afectează sectorul energetic din Rusia și aș vrea acum să-l întrebe, domnul ambasador, cum vede uh, niște măsuri eficiente în ceea ce privește uh, sectorul energiei și sectorul maritim în general. Am vorbit despre grupul pentru protecția delfinilor. eu că guvernul norvegian întreba dacă poate sau nu să-și continue activitatea. Deci, din punctul nostru de vedere al uh, perspectivei geopolitice și al schimburilor comerciale, mă interesează să știu care este schimbul de replici între dumneavoastră și partenerii ruși. Mulțumesc foarte mult din partea și partea rusă. Mulțumesc din partea GUE. Domnul Scholz. Thank you, Mr. Chair, and I thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ambasador. Mulțumesc, mă bucur să văd că ați revenit în rândul nostru pentru că dezbatem această problemă împreună. Am mai dezbătut și acum vreo doi ani și vreau să insist și eu că și eu mă delimitez de poziția lui Daniel Caspar în legătură cu modul în care gestionăm această problemă și cred că în proiectul de text, de rezoluție, mă tem că formula actuală de text nu e foarte utilă ca să ne ajutăm noi între noi partenerii de negociere și de aceea aș fi vrut foarte tare să insist pe alineatul numărul 7 din acest proiect de text, acolo unde uh, Eine beiderseits zufriedenstellende Lösung für die Einfuhr aus für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu gelangen. Toate acestea uh, sunt uh, logice pentru mine și cred că trebuie să ne așezăm împreună pentru a rezolva această problemă. Sigur că Norvegia este un stat suveran în cadrul EFTA și bineînțeles că are drepturi de pline de a stabili Uh, politice agricole și de pescuit uh, în funcție de ceea ce dorește, pentru că nu vorbim de politici comune. Și sigur că uh, depinde totul de prilej, însă pot fi circumstanțe fericite, astfel încât să se continue și cu aspectele referitoare la SGP Plus în contextul Filipinelor. Așadar, trebuie anvizajate toate problemele. În al doilea rând, Aș vrea să mă refer la sancțiunile care au fost menționate și de doamna Șache, dar din altă perspectivă. Cum considerați că ne oferirea anumitor uh, echipamente și tehnologii în uh, Marea Nordului, în, Marea, în zona arctică, din partea Rusiei, vor reprezenta un pericol pentru mediu, din perspectiva incapacității Rusiei sau a Gazpromului, uh, indiferent al cărui actor acționează acolo în ceea ce privește exploatarea de petrol, e bine, astfel încât să poată face față unui dezastru ecologic și sigur că acest lucru afectează într-o asemenea situație și Norvegia și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. I don't know if I'm allowed to comment, but still just for uh, președintele Vă referiți, domnule Schulz, la rezoluție și nu la un proiect de text. E vorba de o rezoluție pe care Parlamentul European a adoptat-o în iulie 2013. Asta era doar pentru a aduce discuția pe terenul factual. Acum, dacă din partea verzilor dorește să intervină cineva, dacă nu este cazul, atunci William Dartmouth pentru FDD. Mulțumesc, domnule președinte. În această comisie există persoane care apreciază faptul că Norvegia este o țară suverană. Și mă tem că nu toți colegii noștri în toate comisiile au aceeași înțelegere a acestui fapt de bază. Și dacă cineva e interesat de conservare, cum ar fi bună oară distinsul coleg care se află la dreapta mea, ar trebui să fim mulțumiți de cotele de pește care există în Marea Nordului și de faptul că Norvegia nu face parte a politicii de pescuit. Altminteri, uh, trollerele olandeze uh, pescuiesc uh, peștele britanic și ar fi curățat, practic, în Marea Nordului de toți peștii. Norvegia, desigur, însă este membra EFTA și o caracteristică este că EFTA subscrie la libera circulație a persoanelor, la fel ca Uniunea Europeană. Un alt pilon al EFTA, Elveția, a votat că nu e dispusă să continue cu această liberă circulație a persoanelor. Și, domnule ambasador, aș dori să vă întreb cât timp Norvegia va mai accepta, va mai subscrie la libera circulație a persoanelor. Ehm, percepeți cumva Norvegia ca fiind dispusă să ia o măsură similară cu cea luată în Elveția și asta în viitorii cinci ani? Mulțumesc, spune președintele. S-au exprimat uh, grupurile politice, însă iată acum deschid uh, dezbaterea tuturor deputaților Comisiei INTA care ar dori să adreseze întrebări, să facă comentarii sau observații pe acest subiect. Domnul Benson. First of all, uh, thank you, uh, Mr. Ambassador. Mulțumim întâi de toate, domnule ambasador, pentru comentariile dumneavoastră, dar și pentru colaborarea dintre noi. Am înțeles că domnul ambasador dorește înlăturarea barierelor tarifare în ce privește fructele de mare. Uh, îmi pare să trebuiască să spun că am auzit în paralel zvonuri potrivit cărora guvernul dumneavoastră nu a abrogat textele în ce privește uh, brânza, cașcavalul, carnea de vită și eu unul Consider că e o încălcare a spiritului articolului 19. Dacă vă doriți liber acces la piața noastră, trebuie ca și noi să avem același acces liber la piața noastră, inclusiv pentru produsele agricole. Nu mă interesează cum susțineți fermierii norvegieni, aveți dreptul să o faceți cum doriți. Uh, Aici este vorba de acces egal la piețele noastre respective. Mulțumesc, spune președintele. Încă o dată, dacă există înscrieri la cuvânt din partea colegilor, în acest moment al dezbaterii, pentru că dacă nu este cazul, atunci închei această rundă de întrebări și l-aș ruga pe domnul ambasador. Ați uh, auzit comentarii, Ați auzit și intervenții ce pot lăsa impresia că suntem în Comisia pentru Pescuit, dar nu, suntem la Comisia pentru Comerț Internațional și suntem interesați să auzim răspunsurile și comentariile dumneavoastră la opiniile exprimate de colegi. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, luat notă că nu e vorba de întrebări la care se poate răspunde cu da sau nu, dar sigur, mă așteptam la aceasta. Încerc să iau întrebările în ordine cronologică și îmi cer scuze dacă omit ceva. Am încercat să iau notă de toate comentariile. În termen general, puteți rămâne liniștiți. Tot ceea ce mi-ați transmis va fi transmis mai departe autorităților și guvernului meu de acasă. În ce privește factorii perturbatori, avem un cadru de negociere, iar în ce mă privește, acest cadru este unul cât se poate de solid și până acum am găsit soluții, ori de câte ori am avut puncte de dezacord. Și am încredere că la fel se va întâmpla și în viitor. Dacă politicienii se joacă sau nu cu focul, mm, sigur nu eu pot decide. Eu sunt un funcționar public și tot ce pot să vă spun e că am să transmit mai departe mesajul dumneavoastră. Iar acest lucru este supus unor convenții. Unii dintre dumneavoastră au spus că am acționat într-o manieră neprietenoasă. Nu pot caracteriza ceea ce s-a întâmplat, tot ce pot să vă transmit sunt date factuale și la rândul meu voi transmite ceea ce dumneavoastră mi-ați spus astăzi aici. Nu este niciun reflex pavlovian uh, într-o uh, relație. Nu încerc să spun că mm, nu facem lucruri pe care dumneavoastră le-ați putea percepe drept neprietenoase. Însă vreau să vă asigur că nu e reflexul nostru de a fi neprietenoși cu cel mai important partener al nostru, fie că e vorba de comerț sau altceva. Acest lucru e valabil și pentru faptul că s-a creat impresia că noi nu ne-am consultat cu dumneavoastră. Și nu pot comenta percepțiile diversilor deputați, însă vă asigur că am petrecut foarte, foarte mult timp, inclusiv din timpul meu personal, pentru a mă consulta și nivelul de integrare în relațiile noastre uh, cere în mod uh, expres astfel de uh, procese de consultare. Două întrebări specifice pe care le-am primit. Mă bucur că am primit ambele întrebări. În ce privește granturile, mm, am fost întrebat cât plătim. E bine, pot să vă spun că noi nu plătim. Granturile norvegiene și uh, SA ating 8,2 miliarde de euro în perioada de programare care tocmai s-a încheiat. Este vorba de o contribuție a Norvegiei, pe lângă Islanda și Liechtenstein, pentru a reduce, pentru ce coeziunea economică și socială. SEA s-a negociat tocmai pentru a fi toți pe picior de egalitate în mod suplimentar. Noi am oferit mijloace economice în perio- într-o, pe o perioadă de 5 ani, cele 8, miliarde de euro de care vorbeam, pentru a reduce inegalitățile și inechitățile sociale în Uniunea Europeană. Câte legi naționale sunt afectate despre cele 10.000 de acte legislative înglobate în SEA, Pot să vă spun că nu am făcut chiar eu acest calcul, dar într-un raport de acum câțiva ani, comandat de guvern, cineva a socotit că ar fi vorba de circa 70%. Alții spun că cifra e greșită. Ce încerc să vă spun e că atunci când avem un cadru reglementar identic pentru bunuri, servicii, capitaluri și persoane, asta înseamnă că de-a lungul anilor tot mai multe legi, într-un fel sau altul, fie în mod direct sau indirect, că e vorba de regulamente respectiv de directive, deci tot mai multe legi provin din contextul mai larg european. Nu am o cifră exactă, m-am referit la una pe care eu însumi am găsit-o în rapoarte și cred că aceasta decurge din cadrul legislativ uh, comun. Multe, foarte multe legi sunt similare, dacă nu identice. Ce privește sac- sancțiunile. Aici calculul e din nou dificil. Am spus uh, în introducerea mea că știu care e nivelul exporturilor noastre în domeniul pescuitului eh, și în ce privește uh, fructele de mare. Acum, în ce privește sancțiunile, sancțiunile UE pe care și noi le-am adoptat, mm, la literă și virgulă, în sectorul petrolier ar fi vorba de sectorul furnizării și acesta ar fi afectat în mod direct. Dar aceasta nu este o evoluție lineară, pentru că există multe elemente de care trebuie ținut seama atunci când e vorba de companii, planul de investiții, ce fac, ce nu fac. Și nu sunt în poziția de a spune ce efect exact a avut cu tare sau cu tare aspect. Dacă e să ne uităm la sancțiunile de tip UE, acestea sunt imposibil de calculat și nu e vorba doar de sancțiuni, ci de mediul de investiții în ansamblul său, care ne-ar putea arăta efectul acestor sancțiuni și care la rândul lor fluctuează. Am încercat parțial să răspund la întrebarea referitoare la mediu. Tot ce facem noi în Nord fie că e vorba de explorarea resurselor de gaz și petrol, se supune celor mai stricte criterii de protecție a mediului și nu am proceda altminteri. Acum, care este efectul în funcție de ce vor face sau nu vor face rușii, Bine, eu vă mulțumesc în uh, încrederea pe care o aveți în capacitățile mele de analiză, dar eu cred că trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă în Nord o zonă strategică. nu e așa? Însă trebuie să ne asigurăm că standardele de mediu sunt respectate. Libera circulație a persoanelor și EFTA. E adevărat, Norvegia este membră EFTA. Și în timp ce Uniunea Europeană s-a extins, s-a luat proporții, EFTA uh, a scăzut am uh, lucrat la secretariul EFTA în trecut, în cariera mea. Nimic în Norvegia nu arată că vom face ce a făcut Elveția. Din potrivă, guvernul norvegian a declarat că libera circulație a persoanelor este o trăsătură cheie a pieței unice în care ne-am integrat de plin prin acordul cu UE. În ce privește fructele de mare? Am citat această temă pentru că e un fapt, e adevărat. Ne-am dorit o ameliorare a accesului nostru pe piață pentru fructele de mare eu uh, mă ocup de interesele mele, la fel faceți și dumneavoastră, însă atunci când revin uh, la tema care a, a uh, ocazionat întâlnirea noastră de astăzi, dispun și de un cadru în care putem discuta, negocia în viitor și, practic, am demarat negocieri pentru o temă dragă multor uh, state membre, indicațiile geografice. Încerc să vă prezint imaginea de ansamblu, dar și să ilustrez faptul că atunci când suntem atât de integrați, e nevoie de o platformă solidă pe baza care să putem găsi soluții și pe această notă optimistă vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Mulțumesc, domnule ambasador, în numele Comisiei INTA, pentru participarea dumneavoastră de astăzi în această dezbatere, pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Sigur că, în bună măsură, comerțul înseamnă dialog și negociere, dar în această Comisie a Parlamentului European înseamnă și competențe extinse, inclusiv aceea de monitorizare și suntem foarte bine organizați pentru diversele uh, procese de evaluare și Comisia INTA va continua să monitorizeze îndeaproape relațiile comerciale între Norvegia și UE. Vă mulțumim foarte mult! And uh, uh, now, uh, colleagues, the next item. Acum, stimați colegi, următorul punct, de fapt, Următoarele două puncte, punctele 12 și 13 de pe ordinea noastră de zi, e vorba despre două propuneri pentru a regula supravegherea, regimul comun aplicabil importurilor. Aceste propuneri includ amendamente substanțiale prezentate în forma a două uh, reformări, o procedură care ne limitează puterile de a amenda aceste propuneri. Punctul 12. Importurile de produse textile din anumite țări terțe care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii. Reformare, cum spuneam. Și punctul 13. Regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe. E vorba tot de o reformare. Întâi, am să dau cuvântul Serviciului Juridic al Comisiei pentru a prezenta cele două propuneri, domnul Luigi Cimanglia, șef de unitate la Comerț Internațional. Aveți cuvântul. Thank you. Good afternoon. The Commission would like to make a very... Comisia dorește să facă o prezentare foarte scurtă vizând tehnicile legislative de codificare și de reformare. Și sigur, vă stăm la dispoziție pentru a răspunde oricăror întrebări. Așa cum știți, codificarea și reformarea sunt două tehnici legislative care sunt folosită pe scară largă pentru a obține simplificarea legislației existente. Reguli ce vizează folosirea concretă a acestor două tehnici figurează în două acorduri interinstituționale, unul ce vizează codificarea și celălalt ce vizează reformarea. Aș dori să citez. câteva aspecte importante ale acordurilor interinstituționale. Pe de-o parte, definirea ce înseamnă codificare și citesc punctul 1 al acordului interinstituțional. Codificare înseamnă procedura pentru a abroga acte ce urmează să fie codificate și înlocuirea acestora cu un act unic conținând schimbări nesubstanțiale la acest text. Așa cum puteți vedea din acest prim punct al acordului, trăsătura distinctivă a unui exercițiu de codificare este absența totală a unor modificări substanțiale ale legislației existente. Acesta este un concept foarte important în ce privește codificarea, repetat de asemenea și în alte puncte ale acordului interinstituțional. Punctul 3. Bună oară, Comisia nu introduce în propunerea de codificare nicio schimbare substanțială la text. Punctul 6 al acelui acord, scopul propunerii comisiei, anume codificarea textelor existente, constituie o limită legislativă care împiedică schimbările substanțiale din partea Parlamentului European sau a Consiliului European. Un alt aspect foarte important al exercițiului de codificare este procesul legislativ normal care trebuie să fie complet pentru textul vizat. Comparativ cu codificarea unde schimbările substanțiale sunt cu totul și cu totul absente, reformarea oferă posibilitatea de a introduce uh, și unele schimbări substanțiale într-un text legislativ existent. Și aș dori să citez din nou acordul interinstituțional, de data aceasta acordul vizând reformarea, mai precis definiția acestui instrument. Reformarea constă în adoptarea unui nou act legislativ care încorporează într-un singur text atât amendamente substanțiale care aparțin unui act legislativ uh, anterior, cât și schimbările prevederilor acelui act. Așa cum era și cazul codificării, noul act legislativ înlocuiește și abrogă versiunea anterioară. Din fericire, în acest caz, uh, procesul legislativ uh, normal, obișnuit, este complet. Aceasta a fost o prezentare foarte scurtă în ce privește cele două tehnici legislative, codificare respectiv reformare. Dar, dacă aveți întrebări specifice, vă stăm la dispoziție. Acum, În ce privește cele două propuneri pe care le discutăm uh, astăzi, cele două propuneri de reformare înaintate de către Comisie în vara care a trecut, ne aflăm în contextul a ceea ce se numește Omnibusul pentru Comerț. La începutul acestui an, două regulamente, numărul 37 și 38 de pe 2014, au fost adoptate și publicate în jurnalul oficial. În momentul în care aceste două regulamente au fost adoptate, Comisia s-a angajat să codifice toate actele care erau astfel amendate prin cele două regulamente. Numărul total de acte amendate prin regulamentele 38, 37 și 38 este de 26, dacă nu mă înșel. Majoritatea dintre aceste 26 de acte au fost supuse atenției Parlamentului respectiv Consiliului, fie sub formă de propuneri de codificare, fie sub formă de propuneri de reformare. Pentru câteva dintre ele a devenit evident că unele amendamente substanțiale uh, de mici proporții sunt totuși necesare. Iată de ce. Cele două propuneri examinate în această după-amiază au fost prezentate în forma unor propuneri de reformare, întrucât ele nu conțin doar o pură codificare a regulilor existente în regulamente 37 și 38, ci și unele amendamente care au trebuit introduse. Aceste lucruri sunt explicate mai în detaliu în memorandumul explicativ anexat la fiecare dintre aceste propuneri, la punctul 4, unde se arată că exercițiul a fost demarat ca o, un exercițiu de codificare, pur și simplu, dar apoi a devenit necesar să introducem și câteva schimbări. Acest lucru a fost subliniat și înainte. Schimbările pot fi considerate ca foarte simple, niște uh, schimbări substanțiale de mici proporții. Și e vorba de amendamente tehnice care trebuie introduse, așa încât textul poate fi perceput ca o simplă codificare, dar de asemenea conține și aceste mici amendamente. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, thank you very much for, for this. Uh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și, uh, într-adevăr, dacă nu greșesc, este pentru prima dată când Comisia Internațională pentru Comerț tratează această procedură de reformare. Iar acum, după cuvintele introductive din partea Comisiei, aș dori să dau cuvântul raportorului nostru, domnului Iaroslav Lesec Valesa din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte. Am solicitat acest schimb de opinii pe acest subiect înainte de a-mi prezenta proiectul de raport pentru a vă transmise, pentru a avea o impresie cu privire la părerea celorlalte grupuri politice. Propunerea, așa cum a fost ea menționată, codifică regulamentele existente ale Uniunii Europene. Aceste regulamente au fost amendate de mai multe ori au fost consolidate și le au fost transformate în niște regulamente mai prietenoase cu utilizatorii. Aceste propuneri includ uh, niște amendamente de substanță și de aceea ele sunt prezentate de comisie sub formă de reformare. Această procedură ne limitează puterea în de colegiuitor de a amenda propunerile și, după cum bine puteți observa, modificările substanțiale propuse de către comisie subliniază, sunt subliniate în gri în această propunere. Este prima dată când, în contextul tratatului de la Lisabona, comisia noastră va trata această propunere de uh, reformare în calitate de uh, comisie competentă pe fond. Vă rog să-mi permiteți să vă explic care este procedura. O procedură care este o procedură ordinară legislativă. Există câteva reguli specifice care sunt aplicate cu privire la amendamente. În principiu, amendamentele sunt admisibile uh, numai cu privire la textul uh, subliniat în gri, dar se pot amenda și părțile care nu sunt gri din propunere numai dacă înțelegem că trebuie să notificăm imediat intenția noastră cu privire la această modificare Consiliului și Comisiei. O altă specificitate cu privire la această reformare este că trebuie să existe o verificare a celor trei instituții, noi, Comisie și Consiliu. Trebuie de asemenea ca și serviciul juridic al acestor instituții să ofere o verificare și, de asemenea, Comisia Jurii din cadrul Parlamentului. De fapt, trebuie să ne asigurăm că Comisia a propus numai acele amendamente care au fost, care se regăsesc în zonele îngroșate cu gri. Serviciile juridice au confirmat acest lucru și după ce vor fi făcut acest lucru, uh, acestea se întorc la Comisia Jurii de la Parlament, care uh, realizează o verificare asemănătoare. Am fost informat că jurii va adopta avizul său săptămâna viitoare și, dacă înțeleg bine, uh, de partea statelor membre, abordarea va fi ca ele să cadă de acord cu propunerea Comisiei sub forma în care există în acest moment. Permiteți-mi să observ de asemenea că aceste propuneri sunt incluse pe lista legislației care trebuie să se alinieze la noul regim cu privire la actele delegate și de punere în aplicare uh, introduse odată cu tratatul de la Lisabona. E, uh, Lisabona. Ele sunt parte a Omnibus 1, parte a negocierilor și, da, aceasta este procedura. În ceea ce privește substanța, conținutul propunerilor, deci părțile în gri, Există câteva corecturi tehnice ale unor erori care au fost identificate, mai ales uh, în uh, regulamentul ceva mai general care acoperă importurile altele decât importurile de produse textile. Principala modificare se referă la uh, țări precum Armenia, Vietnamul, Turkmenistanul, care sunt îndepărtate, sunt eliminate din anexă, iar a, acum au devenit membre ale OMC. Aceasta înseamnă că acoperirea pe țări a propunerilor se referă la și este limitată la importurile din Azerbaijan, Belarus, Kazahstan, Corea de Nord, Turmekistan și Uzbekistan. În ceea ce privește propunerea cu privire la importurile de produse textile, decizia anterioară, în articolul 23, a fost înlocuită cu o decizie uh, sub procedura de examinare, așa cum a fost ea convenită prin Omnibus 1. După cum bine știți, uh, sectorul textilelor este un sector foarte sensibil pentru Uniunea Europeană. În acest moment, singura țări în care Uniunea Europeană importă textile, din care Uniunea Europeană importă textile și care nu sunt acoperite de um, acorduri proprietare sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii, cum ar fi SGP-ul sau uh, acordurile economice de parteneriat, sunt uh, Belarusul și Corea de Nord. Deci, regulamentul stabilește limitele anuale cantitative cu privire la importurile unor uh, produse de textile din aceste două țări și permite stabilirea supravegherii Uniunii, precum și a măsurilor de uh, garantare să permită supravegherea și măsurile de salvgardare cu privire la uh, importurile de produse textile care provin din alte țări terțe care ar putea provoca prejudicii grave producției Uniunii Europene. Cam atât aveam de spus cu privire la acest subiect și sunt bucuros să aud observațiile și comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Din partea SND, Alesia Mosca, vă rog, aveți cuvântul. Grazie al relatore per questa introduzione. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte completă, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere a conținutului. Il momento una poziție de... Ehm, În ceea ce privește acest subiect și sprijinul exprimat pentru solicitarea Comisiei, de refacere a textului, deci practic din punct de vedere tehnic noi suntem de acord și chiar sprijinim această poziție care merge în direcția simplificării și modificării și actualizării, de fapt, întregii legislații. Dar, din acest punct de vedere, aș vrea să spun că este vorba pur și simplu de aspecte tehnice, deși, din acest punct de vedere, la primul capitol firește că nu avem nimic de contestat, nu avem nimic de pus în practică, pentru că este vorba pur și simplu de modificări făcute de o actualizare a unui text pentru a asigura o coerență a negocierilor pe care noi le-am purtat cu anumite țări și, uh, firește, uh, era și cazul să fie actualizate anumite prevederi, deci pe conținut suntem de părere că uh, putem aproba această poziție. Așteptăm așadar acest punct care poate foarte bine să reprezinte o reacție și din partea serviciului juridic și de aceea vom vedea în acest moment care vor fi pașii pe care le facem pe viitor. Vă mulțumesc! Thank you very much for, Mulțumesc foarte mult pentru, și acum din partea conservatorilor, doamna McClarkin sau raportorul din umbră nu ne-a fost uh, indicat. If it's, uh, if it's not the case, then... Dacă nu este cazul, atunci din partea ALDE, domnule Șache, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu voi fi cât se poate de succintă, pentru că este un dosar uh, foarte tehnic, însă salutăm propunerea de reformare și considerăm că este foarte important că legislația Uniunii Europene este clară, transparentă și că asigur o oarecare certitudine juridică. De asemenea, este foarte important să includem uh, în regulament toate aceste uh, sancțiuni uh, juridice care există. Este specificată și posibilitatea de a utiliza uh, autorizațiile de import neutilizate și uh, acestea sunt măsuri uh, binevenite. În acest moment nu intenționăm să înaintăm niciun fel de amendamente și sperăm uh, să existe o adoptare cât mai rapidă. Președintele. Bun, revenim la conservatori. Domnul Lunț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt uh, nou aici la Parlament, este prima săptămână când uh, lucrez aici și pentru prima dată uh, am participat la un schimb de opinii într-o comisie. Mă bucur să colaborez cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să particip la această experiență. Sunt convins că vom petrece împreună un timp constructiv și bun. Sigur că sunt multe aspecte tehnice pe care le-am observat în acest text și pentru a consolida textele legislative uh, trebuie să ne referim la acestea. Însă, este bine că uh, se pune accentul pe transparență. Eu sunt nou și am câteva întrebări de natură practică. Prima întrebare, prima idee uh, este să mă întreb despre ce produse vorbim atunci când ne referim la comerțul cu aceste țări terțe. Care sunt produsele uh, pe care le luăm în considerare? Văd pe listă țări precum Corea. Și știu că nu există niciun fel de comerț cu produse textile cu Corea, însă poate cu alte produse. De aceea ar fi bine poate ca Comisia sau altcineva să răspundă la această întrebare. Care este tipul de comerț pe care îl avem cu aceste țări? Și în al doilea rând, poate ar putea să prim, am putea să primim o privire de ansamblu cu uh, privire la când au uh, introdus uh, statele membre în ultimii ani uh, astfel de măsuri de siguranță, astfel de clauze de salvgardare. Ar fi foarte bine să știm acest lucru pentru a vedea dacă în ultimii ani uh, s-au aplicat astfel de măsuri. Președintele, mulțumesc foarte mult. Trecem acum mai departe la uh, raportorul din umbră din partea GUE. Nu-l văd pe colegul Scholz alături de noi, așa că trecem mai departe, la Verzi. Aceeași întrebare. Avem colegul uh, care va vorbi de la Verzi? Din păcate, colegul nu este aici, dar cred că cele mai importante amendamente au fost spuse. Din punctul meu de vedere, ar fi foarte important să aflăm odată în plus despre ce volume uh, comerciale vorbim. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Trec acum la EFTD. Nici de aici nu se dorește să se ia cuvântul. Bun, în acest caz, îi întreb pe colegii noștri, membrii ai comisiei noastre, dacă doresc să ia cuvântul, să adreseze întrebări sau să facă observații. Bun, dacă nu este cazul, atunci mă reîntorc la comisie. Au fost uh, adresate câteva întrebări de către membri și suntem nerăbdători să vedem dacă Comisia poate să răspundă la întrebările adresate. Așadar, vă dau din nou cuvântul. Mm-hmm. <clears throat> Uh, it seems that today was... Se pare că astăzi nu a fost așa o zi fericită pentru Comisia Europeană în ceea ce privește oferirea de răspunsuri la întrebările adresate de membri. Îmi amintesc că și de dimineață uh, ne-am confruntat cu o întrebare asemănătoare. Așadar vă întreb cu respect dacă este cineva pregătit să răspundă la întrebările adresate de către deputați. Pentru că dacă nu este acesta cazul, și, sigur, cred că aceasta ar fi o problemă. Okay, uh, so I think that I will... Bun, cred că va trebui să mă doar la raportorul nostru, la domnul Valesa, pe care îl voi ruga să ia cuvântul pentru a veni cu observațiile sale. Domnule Valesa, vă rog, aveți cuvântul. Ei bine, una dintre aceste propuneri implică faptul că uh, implică și produsele textile. Însă, dorem să discutăm acest lucru tocmai pentru a avea o impresie cu privire la aceste modificări substanțiale aduse propunerii. Se pare însă că suntem cu toții de acord că uh, ceea ce oferă propunerea comisiei este un rezultat bun și poate că ar trebui să lăsăm lucrurile așa cum sunt și acesta este cel mai bun mod de a proceda. Bine, spune președintele, mulțumesc foarte mult. Se pare că s-a ajuns la o care înțelegere în uh, rândul comisiei, așadar dacă cineva dorește să ia cuvântul, vă rog să faceți acest lucru. Bună ziua, e Mariana Ignatescu de la Serviciul Juridic uh, DigiTrade. Eu coordonez la DigiTrade uh, reformarea și propunerile de codificare și trebuie să spun că am două întrebări. Pentru mine nu este clar dacă doriți să vă oferim o imagine de ansamblu cu privire la măsurile de supraveghere Uh, din regulamentul uh, privind importurile de produse textile sau cel cu privire la garanții. Uh, garanțiile, ei bine, acestea sunt întrebări referitoare la conținut, la substanță și nu suntem pregătiți să răspundem la ele. Dar dacă doriți aceste informații, noi le putem transmite ceva mai târziu. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Vă rugăm să luați uh, legătura cu noi, să răspundeți membrilor, pentru că cred că este foarte important ca toți deputații din Comisia INTA să beneficieze de informațiile uh, și de răspunsurile la întrebările adresate. Uh, uh, am fost informat de către secretariat că ne-ar plăcea să aflăm și am interesați în calitate de comisie INTA să știm dacă Consiliul are intenții, are planuri cu privire la propuneri de modificare în contextul procedurii de reformare și codificare, așa cum fusese ea prezentată în prealabil. Aș dori așadar să știu dacă Consiliul este pregătit să vină cu observații în acest moment din timp. Iată că nu este cazul, așadar va trebui să ne continuăm dialogul și următorii pași... Da, vă rog, aveți cuvântul. Foarte pe scurt. Da, într-adevăr, avem informații cu privire la poziția Consiliului și de recent am avut o întâlnire a parții, partidelor de lucru uh, de la Consiliu cu privire la codificarea legislativă și toate propunerile de codificare au fost uh, aprobate cu această ocazie. De asemenea, am avut câteva întâlniri ale grupurilor de lucru competente cu privire la comerțul internațional. Și au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce privește dosarele care fuseseră tratate. Și dacă nu greșesc, s-a ajuns la un oarecare grad de acord. Așadar, ne putem gândi să atingem un acord la nivelul Consiliului cât de curând. Vă mulțumesc! Astăzi uh, pare să fie o zi dificilă pentru cooperarea interinstituțională INTA cu celelalte instituții. Încheie acest punct și cu discuția despre ceilalți pași, vreau să mă refer și la calendarul provizoriu care a fost menționat de raportor. Va exista un proiect uh, de raport care va fi discutat pe 3-4 decembrie la INTA. Votul va depinde de adoptarea uh, avizului cu privire la reformare la uh, afaceri juridice și apoi, văzând ceea ce se va întâmpla, pe 3-4 decembrie vom uh, examina proiectul de raport și apoi uh, termenul limită de amendamente va fi 8 decembrie la prânz. Votul la 31 ianuarie la comisie și apoi votul în plenară la plenara din februarie 2015, dacă va fi respectat calendarul așa cum a fost el planificat. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 14. Este vorba despre regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei 3 la regulamentul Uniunii Europene și al Consiliului de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare. Este vorba despre un schimb de opinie, opinii cu privire la Filipine și pentru a introduce acest punct, vă voi reaminti că pe 19 august 2014 Comisia a adoptat un act delegat propunând să se uh, ofere uh, garanții de tipul SGP Plus Filipinelor. Acesta este un aranjament pentru dezvoltare sustenabilă și bună guvernanță. SGP Plus oferă preferințe uh, tarifare unor țări în dezvoltare care aplică 27 de convenții codificate. Ultima reformă a regulamentului SGP Plus permite uh, Filipinelor să aplice pentru a solicita ajutoare din partea SGP Plus, ceea ce a făcut în februarie anul acesta. Dacă se va autoriza, atunci Filipinele vor fi cel de-al 14-lea beneficiar al preferințelor SGP. Parlamentul și Consiliul au două luni la dispoziție, care mai pot fi extinse cu alte două luni pentru a obiecta și pentru a răspunde la solicitarea diverselor grupuri politice. Coordonatorii uh, INTA au hotărât să autorizeze să mă autorizeze să solicit o extindere a acestei perioade până pe 8 decembrie pentru a permite membrilor să ajungă la o evaluare bine informată. Acum vom avea un schimb de opinii cu Comisia și cu ambasadorul Filipinelor, ca, pe care îl salut uh, alături de noi, astfel încât să permitem statelor membre să ajungă la o astfel de evaluare bine informată. Domnul Alan Cadec este președintele, directorul, președintele uh, Comisiei PES de la Parlament și, și uh, dânsul va participa la dezbaterea noastră. După această dezbatere, membrii INTA vor avea uh, timp până la sfârșitul lui 10 noiembrie să uh, propună obie- și să se obiecteze la uh, oferirea de preferințe în contextul SGP plus Filipinelor. Și acum voi da cuvântul Comisiei Europene pentru a ne spune câteva cuvinte pe acest subiect. Yes, thank you, Chairman. Uh, thank you for this opportunity to discuss. Domnule președinte, mulțumesc pentru această posibilitate de a discuta pe marginea SPG Plus și două vorbe doar ca să reamintesc colegilor din comisie, membrilor comisiei care nu cunosc prea bine sistemul SPG Plus, ce presupune. După cum știm, este vorba de un stimulent, să spunem, numele său vin, ține și de dezvoltarea durabilă și de bună guvernanță și el se acordă pe bază de solicitare, de bunăvoie, celor care doresc să își ia niște angajamente suplimentare în ceea ce privește ratificarea a 27 de convenții internaționale care se acoperă o serie de probleme referitoare la drepturile omului, drepturile uh, pentru piața muncii, la corupție și la combaterea traficului de droguri. Există o serie deci, de stimulente în acest uh, sens, de aceea scopul este să fie ajutate aceste țări și scopul nu este niciun caz să fie recompensate acele țări care uh, să aplice foarte corect aceste prevederi, pentru că dacă nu, acest program s-ar limita strict <laughs> numai la Norvegia și Elveția. De aceea există o serie de criterii foarte clare, foarte concrete, care sunt prevăzute în regulament pentru țările care sunt dispuse să facă acest pas și pe undeva ele sunt foarte clare, sunt în articolul 9 din regulament și aceste criterii le tot aplicăm în 13 situații și în egală măsură le-am dezbătut în cadrul acestei comisii, am vorbit despre cele 13 țări care deja fac parte din uh, programul SPG+ practic încercăm pur și simplu să aplicăm aceste criterii și să le aplicăm într-un mod nediscriminatoriu și coerent și, bineînțeles, pentru toată lumea. Uh, Filipinele au depus o cerere la începutul acestui an, iar Comisia a analizat această cerere și a constatat că se întrunesc criteriile de uh, aderare și în 19 august la hotărârea să se propună ca Filipine să devină parte a acestui program SPG+. Foarte pe scurt, ce presupun aceste criterii? Primul dintre criterii și care este și singurul criteriu economic despre care vorbim este cel al vulnerabilității și el ține de procentul de importuri, uh, procentul importuri, cota importurilor în Uniunea Europeană. De asemenea, este vorba de ratificarea acelea 27 convenții și firește că uh, ne uităm și la concluziile acestor organisme de monitorizare. În același timp, toate aceste convenții um, permit, să spunem, să se ia cuvântul în numele acestei convenții și, practic, cele mai recente concluzii de care spunem nu ar trebui să arate că există un eșec major și în ceea ce privește aplicarea convenției, iar, în egală măsură, țările trebuie să nu fi formulat o astfel de convenție care să contravine spiritului convenției sau care să uh, Uh, nu fie permisă. Și în egală măsură, Comisia trebuie să aibă o inițiativă cumva obligatorie cumva și cred că asta e partea cea mai importantă pentru că pe undeva e legătură directă cu ceea ce facem noi, de îndată ce o țară beneficiază de acest statut SPG+. În uh, baza reformei făcute pentru SPG+, noi primim mandat din partea Parlamentului sau și din partea Consiliului de a monitoriza îndeaproape ce fac aceste țări în ceea ce privește aplicarea acestor convenții. Mai departe, uh, ei trebuie să vină cu o inițiativă prin care și-au angajamentul de a coopera cu noi, de a accepta monitorizarea constantă și trebuie în același timp să ofere toate informațiile de care noi avem nevoie pentru a putea evalua situația și trebuie să Uh, evaluăm această situație pentru că, după cum știm, trebuie să redactăm și un raport pe adresa noastră a Parlamentului, dar și a Consiliului. Unul urmează să aibă loc la sfârșitul anului viitor în legătură cu modul în care se prezintă aceste țări în baza prevederilor Convenției. Cu ajutorul Comisiei INTA, anul trecut am reușit să punem la punct un sistem de monitorizare care are doi piloni la bază. Primul dintre acești piloni este o întreagă listă o um, fel de tabelă de marcaj, cum îi spunem noi, și acolo unde sunt enumerate toate neajunsurile, să spunem, acestor convenții naționale de care trebuie să se ocupe țările în cauză. De aceea există această listă, ea este trimisă beneficiarilor și se așteaptă un răspuns în legătură cu modul în care își propun aceste țări să soluționeze toate aceste neajunsuri. Apoi mai există dialogul SPG+, adică asta înseamnă că acest document este folosit nu doar uh, stăm și așteptăm să ne pice de undeva cine știe răspuns, ci insistăm, încercăm să folosim toate canalele de care dispunem. Că e vorba de Comisia de Comerț, că e vorba de un dialog pe drepturile omului uh, și chiar cu restul de 13 țări care sunt membre ale SPG procedăm la fel și cu Guatemala și cu Pakistan și cu Peru și cu Georgia, Armenia și celelalte țări. Um, iar noutatea sistemului nu e musai modul în care se aplică aceste criterii de intrare, care sunt destul de clare și nici nu sunt greu de respectat din anumite puncte de vedere, dar e vorba de monitorizarea și rezultatele acestor țări care își asumă aceste angajamente în relația cu noi. Ori acest lucru noi îl tot facem, am tot încercat să-l facem și în ideea de a putea evalua progresele înregistrate în timp. Dacă vă uitați la unele dintre aceste documente, la aceste tabele de marcaj, cum le spunem noi, veți vedea că este dita mai pomelnicul de neajunsuri și de um, probleme care poate nu sunt foarte plăcute, dar, pe de altă parte, e greu de anticipat că se va ajunge la o soluție în două săptămâni sau câteva luni. S-a făcut deci un efort pentru ca aceste țări să poată să dea dovadă și să realizeze progrese în timp. Între timp, cel al treilea pilon al monitorizării ține de schimburile periodice care au loc cu statele membre. De asemenea, avem un grup de experți cu SPG și în același timp există o relație și cu comisia noastră, comisia INTA și constat cu plăcere faptul că s-a creat un nou grup tematic la INTA, este vorba de grup de monitorizare SPG, Așa încât noi așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu acest grup în ideea de a aplica acest regulament. Acestea fiind zise, dați-mi voie să mă opresc aici, dar aș mai fi vrut să vă spun că la finalul discuției, dacă îmi veți îngădui 3 minute, aș vrea să mă refer la un punct care este relevant pentru uh, SPG și pentru readerarea uh, Keniei la acest proces. Mulțumesc! Mulțumim și noi, da, într-adevăr, o să avem nevoie de toate informațiile de ansamblu referitor la actele delegate cu privire la aderarea Keniei. Momentan însă aș propune să ne vedem de dialogul nostru referitor la Filipine și îl avem aici de față pe domnul ambasador al Republicii Filipine. Uh, este cu noi aici în cadrul acestei uh, comisii. Doamna Victoria Bataclan, bine ați venit, excelență, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman, and I thank the honorable... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și eu distinșilor membrii că mi oferă această ocazie să iau cuvântul pe acest subiect și mulțumesc și Comisie pentru că a făcut această prezentare. Mai mai că mi-a venit să spun două vorbe, după care m-am oprit și mi-am, <laughs> mă rog, am renunțat. Însă noi profităm de această, o să spun câteva cuvinte și apoi să-mi închei plădoria. Noi vă mulțumim pentru ocazia oferită și mulțumim de asemenea pentru informațiile oferite de, uh, și solicitate, pe de altă parte, de distinși membri ai Comisiei. Dați-mi voie să încep așa cu ceva mai personal. Pot să vă spun că uh, am, uh, pe vremea când eram funcționar în Filipine, pot să vă spun că m-am ocupat de SPG. La vremea respectivă reprezentam, de fapt, Filipine la Geneva și uh, presup, nici nu mă gândeam că era cât pe aici să, să încep o nouă carieră și să încep o altă carieră tot despre SPG vorbind și pot să vă spun că prima mea reacție când am auzit de ce două criterii și de subiect, am zis, uh, păi s-au schimbat vremurile, pentru că înainte, mă rog, tot era necondiționat, era un sistem uh, preferențial, era așa una dintre marile realizări a, uh, pentru cooperarea între Nord și Sud s-au schimbat vremurile și faptul că drepturile omului au acum întâietate și sunt în prim plan, că se promovează dezvoltarea durabilă și menținerea resurselor, toate acestea au ajuns să facă parte din activitatea noastră curentă, așa că noi uh, salutăm uh, această inițiativă. Noi am cerut să facem parte din SPC Plus și vă mulțumim foarte mult și Comisiei și Consiliului pentru faptul că în ultimele două luni au uh, considerat că cererea noastră este una întemeiată, una solidă și sunt încrezătoare că în urma unui schimb de opinii și a unor um, informații uh, distinși europarlamentari ori să le fac așa o surpriză sub pomul de Crăciun și o să începem uh, din ianuarie ca membri. SPG Plus este un instrument foarte important pentru țara mea, pentru Filipine. Avem nevoie de el pentru că noi suntem beneficiari ai SPG de ani de zile și am făcut treabă bună, dar vorbim despre o țară care încă mai trebuie să-și diversifice exporturile, trebuie să spălească câștigurile, să investească mai mult, să fie mai competitivă, pentru că această dificultate a creșterii inclusive încă ne împovorează, motiv pentru care Așteptăm cu mare nerăbdare acest uh, SPG+, Plus, așteptăm uh, din partea producătorilor și din partea sectorului de pescuit uh, să poată beneficia și, și pentru alți reprezentanți ai altor sectoare de activitate insist că acestea vor avea efecte asupra filipinezilor care trăiesc în mediul rural, unde majoritatea, înseamnă majoritatea populației și că veni vorba, pot să vă spun că acolo nivelul de sărăcie reprezintă una dintre marile probleme și de aceea suntem de părere că uh, acest tip de înțelegere cu stimulente speciale chiar, chiar ar conta pentru poporul uh, filipinez. Iar imaginea de ansamblu, așa cum spunea și colegul meu ceva mai devreme, uh, Filipinele și UE, deci ei uh, celebrează, celebrează 50 de ani de relații bilaterale și o să vă spun că uh, în ultima lună s-a făcut acest lucru și am reușit să avem o imagine de ansamblu fericită a acestor relații. Pentru că UE este cel mai mare investitor pentru noi în ceea ce privește plasamentele de capital. UE reprezintă cel mai important partener nostru pentru dezvoltare și noi avem o cooperare foarte bună în ceea ce privește activitățile politice și economice, mai ales în ceea ce privește procesul de pace din Filipine și uh, noi noi totdeauna o să, o să ne dăm seama că recunoscători. De aceea, dacă este să ne uităm așa, să analizăm îndeaproape acest SPG+, plus, pot să vă spun că există o serie de chestiuni adiacente uh, care depind foarte mult de criteriile pe care noi le respectăm și în discuția portată de mine cu mulți dintre dumneavoastră doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru uh, posibilitatea pe care mi-o oferiți să pot să dezbat această problemă și chiar uh, Aștept să apară și alte șanse. Am scris uh, unui număr de 751 de parlamentar și am primit niște răspunsuri extraordinare, dar și niște întrebări pe măsură și vă stau la dispoziție pentru o discuție în următoarele săptămâni. Cine știe, poate chiar până la Crăciun. Mulțumesc! Doamna ambasador, și noi vă mulțumim pentru comentariile făcute, vă mulțumim și pentru Uh, maniera atât de plăcută și atât de însuflețită în care ați oferit comentarii. E adevărat că vorbim de un subiect cu consecințe importante pentru Comisia de Pescuit. Și îl avem aici pe <laughs> președintele Comisiei de Pescuit. Vă rog, uh, domnule Alan Cataca, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. D'abord, euh, merci de me recevoir dans... Mulțumesc, domnule președinte, înainte de toate, mulțumim că ne găzduiți în zona acestei mărețe comisii și intervin în calitate de președinte al Comisiei de Pescuit și vreau să reiau așa consensul exprimat de către um, Comisia de Pescuit. Am, tocmai am avut o reuniune a coordonatorilor și am primit uh, la mine în birou chiar pe doamna ambasador, excelența sa ambasadoră filipinelor și vreau să vă spun și dumneavoastră ce am spus deja dumneai ei. În data de 10 iunie, Comisia Europeană, cu, prin intermediul Digimare, a semnat și a semnalat în uh, Filipine, deci a atras atenția arătându-i cartonașul galben, că se pot considera ca țară terță care nu cooperează în lupta pentru combaterea pescuitului uh, INN, ilegal, nedeclarat, nereglementat. În data de 19 august, Comisia Europeană, prin intermediul DigiTran, a propus un act delegat sau DigiTrade în același timp pentru a lansa un sistem de preferințe SPG, e vorba de DigiTrade, interpretul se corectează, e pentru produsele din Filipine, produsele de pescuit fiind printre acestea și care ar putea să pătrundă astfel pe piața europeană cu rata taxelor de zero. SPG Plus reprezintă o derogare, știm prea bine, de la prevederile OMC și permite um, perceperea a zero taxe vamale pentru toate produsele vizate și, repet, este vorba în esență de produse de pescuit de proveniență uh, filipineză. Uh, coordonatorii din cadrul Comisiei de Pescuit, tocmai ce vă spuneam mai devreme, au hotărât să se împotrivească acestui act delegat din motivul pe care urmează să vi-l prezint. Comisia a transmis un semnal de alarmă hotărât arătând cartonașul galben Filipinelor pentru pescuitul INN pentru că este îngrijorată de nerespectarea legislației în ceea ce privește controlarea și în același timp respectarea pescuitului INN și în același timp nu se poate demonstra că produse din Filipine nu sunt rezultatul acestui tip de pescuit ilegal nedeclarat. Uh, și astăzi producătorii europeni respectă o legislație europeană foarte apăsătoare, mai ales cea care prevede combaterea pescuitului INN, dacă noi acceptăm aceste acte delegate, acești producători ar simți că li se face concurență de către produsele filipineze, deși nu există trasabilitatea originii acestor produse și la intrarea pe piața europeană, iar Comisia de Pescuit nu poate accepta o astfel de concurență neloială. Nici vorbă. Parlamentul, în rezoluția sa din 19 octombrie 2011, a cerut interzicerea accesului pe piață a produselor care sunt rezultatul pescuitului INN și a cerut să se stabilească instrumente juridice internaționale care permit să se pună capăt produselor care provin din acest tip de acte de pescuit, INN, ilegal, nedeclarat, nereglementat. Dacă Parlamentul acceptă acest SPG Plus în cazul Filipine astăzi, pe viitor putem. Eu n-am nimic cu Filipine, iar nici Comisia de Pescuit n-are nimic cu Filipine. Dar, date fiind împrejurările în acest moment, trebuie... Ce s-ar întâmpla? Ar face taman pe dos decât se propune ca măsură pentru a combate pescuitul INN, iar Parlamentul trebuie să-și asume această răspundere. În acest caz, Uniunea Europeană este cea care comercializează, în acest caz, produse ilegale la o rată preferențială în condițiile în care noi dorim uh, să responsabilizăm uh, acest nivel de comercializare. Sur les Philippines au sistem de preferență generalizat. GSP+. Acest sistem SPG+, atrage după sine o concurență neloială pentru producătorii europeni, mai ales producătorii de ton. Momentan, Filipinele sunt deja pe locul 2 ca importatori din afara Comunității Europene pentru conservele de ton. Repet, 44.000 de tone în fiecare an. Această situație um, este lipsită de logică, nu are niciun rost. Iar comisia a arătat că din considerente de nediscriminare nu putem exclude produsele de pescuit din sistemul SPG+. Nu există deci soluție în acest caz, comisia a confirmat acest lucru. Comisia Parlamentară de Pescuit dorește uh, cu însuflețire să cunoască rezultatul măsurilor de combatere a pescuitului INN înainte de a se pronunța în legătură cu aderarea la sistemul SPG+. Acesta este motivul pentru care dorim să întrebăm și să rugăm Comisia dumneavoastră să vă împotriviți adoptării acestui act delegat. Din păcate, avem de face cu o problemă de calendar. Data limită pentru a ne împotrivi actor delegate în INTA este 10 noiembrie Data limită pentru a ne potrivi în plenară actor delegate este data de 10 decembrie. Păi, rezultatele pentru a combate planul acesta INN sunt cunoscute în cel mai fericit caz la începutul anului, iar Comisia nu are decât să confirme acest lucru. Comisia Europeană este de părere că ar trebui să separăm aderarea la SPG Plus și aplicarea acestui regulament privind comaterea pescuitului INN. Din păcate nu se poate și din păcate riscă să intre pe piață fie și numai pentru câteva luni de zile sau ceva mai mult, eventual, produse rezultate din pescuitul ilegal avem o datorie, dragii mei colegi, și anume, datoria este de a asigura o coerență a politicilor Uniunii Europene în ceea ce privește piața internă, politica de dezvoltare, politica comercială, politică de pescuit. Haideți să fim coerenți față de noi înșine. Nu putem să spunem ceva și apoi imediat uh, să ne uh, contrazicem noi pe noi, pentru că nu putem plăti noi pentru incoerența politicii de pescuit a Uniunii Europene. Așa la întâmplare pot să vă spun că politica de pescuit uh, e așa un fel de adaptare a politicii comerciale produse în general. Sănătate. Acceptarea acestor acte delegate, din punctul meu de vedere, ar însemna să, stăm, să votăm legați la ochi pentru o persoană pe care nici nu știm ce platformă program are. Ar însemna o decizie luată orbește. Ori nu e mai cu cap în acest caz în interesul Uniunii Europene să uh, modificăm calendarul și să facem invers, adică să rezolvăm problema uh, pescuitul ilegal și odată rezolvată această problemă, în ipoteza în care se rezolvă, să trecem la SPG+. Pentru că, uh, oricum ar fi, Comisia de Pescuit va sprijini cu toate puterile o rezoluție de împotrivire pe care o susține cu hotărâre. Dragi colegi, iată care este poziția Comisiei de Pescuit în unanimitate. Vă mulțumesc! Uh, Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Avem un punct pe ordinea de zi acolo unde avem uh, și o serie de colegi care trebuie să intervină, de aceea iată cum vom proceda. Înainte de toate o să aibă cuvântul grupurile politice în Comisia INTA și apoi și altor membri ai Comisiei INTA și după aceea europarlamentari care nu fac parte din uh, Comisia INTA, dar care au fost invitați această dezbatere atât de importantă. De aceea o să începem cu PP Daniel Caspari. Yeah, uh, dear colleagues, just to make uh, one uh, thing clear, I'm now not speaking on uh, my behalf, but on behalf. Țin să precizez că vorbesc în numele uh, domnului Fielner, care a fost raportor pe regulamentul de bază. Uh, și acum îl citesc pe el ca raportor pe uh, textul de bază. Doresc să împărtășesc opiniile în ce privește Filipinele și regimul SPG+. Întâi de toate mă preocupă sistemul din uh, industria de pescuit din această țară e o temă gravă care trebuie investigată și ca atare. Salut ancheta lansată de Digimare în ce privește pescuitul ilegal și nereglementat. În această comisie discutăm aplicarea SPG Plus pentru Filipine și este sarcina comisiei noastre de a monitoriza de aproape fiecare act delegat pe care comisia îl prezintă. Astfel făcând, subliniez importanța legalității actului delegat și aș dori să vă reamintiți cu toții că dacă o țară solicitantă îndeplinește criteriile, atunci Uniunea Europeană are obligația legală de a acorda statutul SPG+. Ca atare, dacă obiectăm la un act delegat, înseamnă că noi nu credem că Comisia a aplicat în mod corect regulamentul de bază. Și judecățile de acest gen nu pot fi bazate pe ideile noastre politice ori pe uh, alte astfel de idei subiective. M-am uh, confruntat cu critici severe al uh, sectorului de pescuit din Filipine, dar și cu încălcarea drepturilor omului și cred că mai multe persoane și-au dat seama că aici sunt în cauză două aspecte diferite și că trebuie obiectat pe un alt temei la astfel de acte delegate. Filipinele uh, nu au implementat cele 27 convenții și aici trebuie să vă trimit la regulamentul de bază care arată clar că pentru o țară să poată primi uh, tarife preferențiale, această țară trebuie să semneze un contract constrângător prin care acceptă inclusiv uh, respectarea tuturor acordurilor în ce privește drepturile omului, buna guvernanță, drepturile lucrătorilor și așa mai departe. Țările în curs de dezvoltare nu sunt țări perfecte așa cum suntem noi, ci încearcă să se amelioreze și să se dezvolte nu doar la nivel uh, economic, ci și la nivel social și al protecției mediului. Iată de ce au nevoie de stimulente pentru a uh, implementa cele 27 de convenții invocate. E o diferență între criteriile de uh, intrare în uh, sistemul SPG Plus și criteriile de păstrare ale, acestui, ale acestora. După ce o țară a primit statul SPG Plus, trebuie să arate că a îndeplinit etapele, pașii prevăzuți de convenții, iar dacă nu îndeplinesc toate aceste lucruri, statutul le poate fi retras. Sri Lanka, bunoare, e un exemplu de țară care i s-a retras statutul SPG+. Dacă investigațiile Digimar arată că pescuitul nu este unul durabil și că nu sunt respectate și celelalte reguli, atunci se poate stabili un cod negru de interdicție de pescuit pentru țara respectivă. Și acest lucru se poate întâmpla chiar dacă Filipinele au sau nu au un statutul SPC+. Și, în plus, se poate uh, pune o interdicție de import a produselor de pescuit. Regulamentul SPC Plus e sarcina noastră ca și legislatori să facem ca Comisia Europeană să-și mențină responsabilitățile și să aplice regulamentele în tocmai. Sper că veți aprecia aprecierile mele și acum am să trec la limba germană pentru a uh, face clar că de data aceasta nu vorbesc în numele domnului Fierna, ci în numele grupului uh, pe, politic pe care îl reprezint. Uh, colegul Cadec a abordat deja un aspect important și anume calendarul diferitelor decizii în ce privește acordarea statului SPG plus Filipinelor. Există un interval de timp care să ne permită să înțelegem ce facem pentru sectorul de mm, pescuit și la două sau trei săptămâni după aceea putem arăta un așa albastru, ca să spun așa. După ce acordăm statutul SPG+, Comisia va putea arăta un cartonaș roșu sau chiar negru în ce privește uh, pescuitul. Mi-aș dori ca lucrurile să facă mai temeinic în sectorul pescuitului în Filipine și trebuie să încurajăm Comisia uh, să conlucreze mai îndeaproape cu autoritățile filipineze, așa încât să putem observa ameliorări. Mulțumesc, spune președintele. Acum mă adresez grupului S și D. Colega Mosca. finanțare, la Comisiune. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și Comisiei, mulțumesc și doamnei ambasador pentru prezenția dumneei și pentru posibilitatea de a avea un schimb de opinii cu dumneei ei. Acum, aș dori în primul rând să reamintesc tuturor faptul că această acordare a sistemului preferențial pentru Filipine ar reprezenta o premieră pentru noul Parlament și acest lucru ne asigură o răspundere majoră, deoarece chiar și punctele controversate despre care se vorbește în acest caz ar face să ne regăsim într-o situație destul de delicată și uh, să tratăm cu delicatețe această problemă, lucru pe care trebuie să-l facem și cu alte situații în mandat. De aceea eu sunt absolut de acord cu posibilitatea de a încerca să dăm dovadă de coerență și în același timp de faptul că suntem de încredere în ceea ce privește textele de reglementare prin care suntem obligați să acordăm acest sistem preferențial în momentul în care sunt întrunite toate condițiile necesare. Însă, în egală măsură sunt de acord cu poziția Comisiei, de aceea acesta nu trebuie să fie considerat așa un premiu. Din potrivă, aceasta este o răspundere pe care țările care noi le acordăm un sistem preferențial trebuie să îl uh, asume ca să lanseze un anumit parcurs pe undeva în noua fază de politică comercială pe care o deschidem. Am impresia că este extrem de important să susținem și mai hotărât această trecere, motiv pentru care nu suntem de acord să se acorde aceste sisteme preferențiale, fără ca și concomitent să existe o monitorizare hotărâtă. Pe de-o parte avem o răspundere din partea țărilor cărora în acest sistem li se acordă acest sistem și pe de altă parte există răspunderea noastră, dar și a Comisiei, astfel încât să existe o monitorizare uh, cât se poate de concretă în legătură cu toate problemele mai delicate, pornind de la problema drepturilor omului, despre care știm foarte bine că este cât se poate de delicată și uh, situația de care ne ocupăm ocupăm și în egală măsură trebuie să fie sprijinite toate măsurile de monitorizare pe care Comisia trebuie să le sprijine în noua etapă, având în vedere cât de multe sunt angajamentele asumate și de aceea consider că o analiză trebuie făcută și pe mai departe cu privire la resursele pe care Comisia și uh, instituțiile europene le au pentru a putea ajunge la o monitorizare care să fie cât mai strictă și cât mai eficace, cu putință, oricum, mult mai mult decât s-a întâmplat până acum. Și ca să ajungem ajungem la problema pescuitului, care categoric este o problemă comercială dintre cele mai delicate, consider că în temeiul celor spuse de către colegul nostru ceva mai devreme, cele două politici care trebuie să garanteze o anumită coerență, e adevărat, pe de altă parte pot foarte bine să uh, creeze probleme și deci putem merge mai departe din acest punct de vedere în sensul de a accepta această propunere din partea Comisiei de a acorda acest sistem preferențial, însă în același timp uh, să încercăm să nu existe niciun fel de limitare în măsura în care trebuie să dăm dovadă de o atitudine mai strictă și să ajungem și la o procedură mai fermă, în cazul în care se, se arată cartonașul roșu, dacă va fi nevoie. Iar dacă nu sunt respectate în totalitate cerințele impuse de către Filipine în ceea ce privește pescuitul INN. Cred că Parlamentul, tocmai pentru a asigura o coerență și pentru a arăta că este fiabil, trebuie totuși să avanseze în acest sens. Uh, thank you very much and for the conservatives, uh, our colleague. Mulțumesc uh, pentru conservatori, doamna McClarkin. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, doamne ambasador, pentru că a venit astăzi aici și pentru că a subliniat cât de important este statutul SVG pentru uh, cetățenii din Filipine. Trebuie să nu pierdem din vedere acest lucru atunci când încercăm să ne oferim sprijin. Practic, criteriile legale sunt îndeplinite și nu avem obiecții. Industria pescuitului nu face parte dintre aceste criterii, deși biodiversitatea este foarte importantă și aș dori să profit de această ocazie pentru a încuraja pe doamna ambasador să ducă acest mesaj înapoi în țară. Biodiversitatea este foarte importantă și dacă îmi permiteți un mesaj și pentru comisie, monitorizarea statului SPG este absolut necesar, dar trebuie să respectăm și regulile și criteriile trebuie să fie stricte. Dacă criteriile sunt respectate, trebuie să putem continua. E adevărat că am oferit acest statut bună oară Panama, când aveau cartonaș galben. Și acestea erau mesajele mele, doamne voastră, respectiv comisiei. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru grupul al de Marie Mulțumesc. Este limpede că statutul SPG Plus este foarte important și nu doar pentru Filipine, e important pentru dezvoltarea țării. E vorba de aspecte mult mai vaste decât cele economice și chiar de perspectivele de viitor ale țării acest nou sistem, SPG, e mai puțin strict în ce privește uh, dobândirea statutului, dar uh, este foarte strict în ce privește monitorizarea. Pentru că, așa cum s-a arătat, uh, statul respectiv se angajează să implementeze cele 27 de convenții internaționale, inclusiv dreptul la liberă exprimare, dreptul la grevă și protecția copiilor. Însă, regulile pentru SPG Plus au fost stabilite și trebuie să ne asigurăm că există un angajament ferm pentru ameliorare. Am auzit-o pe doamna ambasador, însă vom analiza la rândul nostru situația foarte atent și sper că la rândul său comisia aplică cu strictețe criteriile și urmărește ce se întâmplă, inclusiv vis-a-vis -vis de angajamentele UE față de OMC. În ce privește pescuitul, mulți colegi au vorbit despre aceasta, dar uh, acesta nu este un criteriu de dobândire a statutului și nu este luat în considerare de comisie atunci când evaluează solicitări pentru statutul SPG+. Cele două teme sunt separate și pentru noi. În iunie 2014, Comisia a preidentificat Filipinele ca o țară care nu cooperează uh, în ce privește pescuitul legal și, ca atare, Comisia trebuie să ia acțiuni suplimentare vis-a-vis -vis de Filipine până la sfârșitul anului, dacă situația nu se ameliorează în bună oară, printr-o interdicție a importurilor. Însă acestea sunt teme diferite și, ca atare, în acest moment nu vom obiecta la actele delegate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum pentru GUE, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, este foarte relevant să vorbim despre drepturile omului în ce privește Filipinele, pentru că această țară are o reputație foarte proastă în acest domeniu. Filipinele este una dintre cele cinci țări în care Amnesty International uh, și-a țintit campania împotriva torturii foarte prezentă în Filipine. Așa încât a discuta drepturile omului nu este suficient. Trebuie ca uh, respectarea drepturilor omului să fie o condiție prealabilă a acordarea unor preferințe tarifare. Țara respectivă trebuie monitorizată îndeaproape ce privește respectarea drepturilor omului. Dacă Comisia este de acord cu mine, o întreb cum va face ca drepturile omului să fie un principiu director. Pe altă notă, haideți să nu prejudecăm asupra uh, acordului de liber schimb care va fi efectul asupra mediului, durabilității și asupra vieții pescarilor filipinezi. Unii colegi arată cu degetul alte țări atunci când își protejează propriile piețe, dar în acest caz, industria de pescuit a UE se prăbușește, ă, face să prăbușească mm, pescuitul din Filipine. Impactul asupra economiei și mediului din Filipine este major uh, industria de pescuit din Spania și Portugalia fac lobby în ce privește uh, acest acord și care sunt solicitările lor în acest caz. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune și președintele. Acum, Ianic Jadon, numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt surprins de discursurile pe care le aud și care ne spun că pescuitul ilegal, nereglementat, nu este un element serios sau important sau, în orice caz, formal aparținător statutului SPG+. Deci, putem continua pe linia comercială și uh, acest aspect va fi tratat altundeva când 1 pe 6 din importurile UE provin din Filipine și e vorba de uh, fructe de mare, și atunci când bănuim pe bună dreptate că practicile ilicite și nereglementate sunt preponderente, nu mai înțeleg coerența dezbaterii noastre. Sigur pot să înțeleg că Filipinele s-au angajat să semneze un număr de convenții internaționale uh, și că respectă criteriile de bază pentru dobândirea statutului SPG+. Dar, dar, cred că trebuie să fim mai serioși pe tema calității importurilor ce provin din Filipine și, încă o dată, din momentul în care Filipinele astăzi se află pe lista țărilor care practică pescuitul uh, ilegal și nereglementat. Cred că nu e serios să le acordăm astăzi statutul SPC+. Pentru grupul verzilor, problema nu e de a împiedica Filipinele pentru totdeauna de a avea acces la acest statut, dar câtă vreme pescuitul ilegal nu se rezolvă, este aberant ca această comisia noastră să acorde acest statut Filipinelor. Vă mulțumesc! Pentru FDD, intervine cineva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să continu în ideea lansată de către Yannick Jadot și și din punctul meu de vedere sunt de părere că este de neacceptată ideea de a acorda o astfel de variantă fără să existe o garanție deplină referitoare la o luare de poziție clară în ceea ce privește pescuitul INN. Altceva nu mai am adăugat. Ok, thank you very much. mulțumesc foarte mult, stimați colegi, până președintele. Cinci uh, colegi s-au înscris la cuvânt până acum și trebuie să ne respectăm ordinea de zi de astăzi, precum și timpul care uh, ne rămâne. Vă rog deci să vă exprimați în mod succes. Domnul Valesa mai întâi pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. Îi înțeleg pe cei care încearcă să separe uh, întregul pachet de uh, industria pescuitului. Însă n-ar trebui să facem aceasta. Nu sunt lucruri diferite. Și în acest caz mm, suntem în fața unui eșec și v-aș aminti că articolul 9b din regulamentul SPG se referă la uh, condiționalitatea uh, sistemului SPG+. Plus. Uh, și doar organismele de monitorizare pot să se exprime um, în cazul în care constată că prin monitorizare că convențiile nu au fost implementate cum se cade. Ca atare, consider că nu trebuie să separăm cele două teme, pescuitul și restul statul uh, SPG+, și trebuie să le tratăm la pachet. Mulțumesc. Colegul Rodriguez, acum spune președintele. Doamna Rodriguez, mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate doresc să salut pe doamna ambasadoarea Filipinelor și aș dori să spun că, într-adevăr, e prima dată când comisia noastră se uh, reunește cu reprezentanții Comisiei Juncker și sper că ce am auzit astăzi nu este un preludiu a ce se va întâmpla în viitor în Comisia Inter și sper să avem o relație uh, Uh, mai profundă, să abordăm teme de fond în colaborarea noastră. Acum, o reflecție personală, dacă îmi permiteți. Vorbim aici de o situație în care ne dăm seama că e nevoie de aplicarea sistemului SPG+. Însă grupul meu politic uh, pune sub semnul întrebării acest lucru. Criteriile, într-adevăr, sunt respectate și există și un calendar. Dar v-aș adresa o întrebare. Dacă 13 țări care au beneficiat de sistemul SPC+, dacă printre acestea există vreo țară cu cartonaș galben pe baza pescuitului ilegal, contravenind astfel dreptul internațional și dacă Comisia a lansat vreo anchetă vizând pescuitul uh, INN, pentru că nu cred că ne confruntăm cu o situație excepțională. Și eu cred că multe familii în Europa depind de sectorul uh, pescuitului și dacă suntem conștienți că a existat deja o amânare a termenelor pentru a ține seama de acest vot, trebuie să vă reamintesc și că Votul va avea loc în decembrie, dacă vom putea menține calendarul. În decembrie va expira prelungirea de șase luni după cartonașul galben lansat de comisie. Apoi va trebui să așteptăm luna ianuarie pentru a vedea care sunt rezultatele anchetei purtată de comisie. Ceea ce spun eu e cine are prioritate, calendarul sau obiectivul nostru de a face lucrurile în mod corect. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, Frank Prust. Domnule președinte, stimați colegi, cum a spus uh, domnul Cadec, uh, intervine o problemă de calendar și toate argumentele juridice nu pot răspunde criteriul de credibilitate politică. Eu nu pot să-mi dau acordul uh, pentru importarea unor produse ce pot proveni din pescuitul ilegal. Nu există niciun instrument, niciun răspuns juridic la acest argument al credibilității. Deci, Filipinele nu trebuie să primească statul SPG+, până problema pescuitului ilegal nu este rezolvată, cum mulți colegi au spus filipinezii vor putea redepune solicitarea lor la mijlocul anului viitor, atunci când aceste probleme vor fi uh, rezolvate. Nu există nicio urgență pentru a adopta acest act delegat. Însă există urgența de a respinge acest lucru. Aceea de a garanta că produsele ce intră pe piața europeană nu provin de pescuitul ilegal. Comisia răspunde în mod mașinal. Uh, aspectele ce țin de pescuit sunt independente de criteriile uh, pentru accederea la statul SPG+. E adevărat, dar SPG poate fi un mijloc pentru a ne atinge obiectivele și atunci mă întreb de ce să nu-l folosim. Și ajung la respectarea celor 27 de convenții. Comisia Europeană consideră realmente că progrese au fost realizate de la criticile Parlamentului European în rezoluția sa din 24 uh, iunie, atunci când denunța uh, încălcarea drepturilor în Filipine. Se pregătește de asemenea un raport privitor la drepturile omului în Filipine pentru luna decembrie. Potrivit informațiilor despre, de care dispunem, Mă întreb, cum va justifica Comisia, cum va justifica acordul pe care și l-a dat, uh, vizând respectarea celor 27 de convenții în Filipine? În ce privește echilibrul în Asia de Sud-Est, care sunt consecințele pentru Thailanda și Indonezia în sectorul ananasului, care văd o țară care exportă la, cu 0% produse pe care ei le exportă cu 18,7% respectiv 14,9%. Acest dezechilibru nu va pune oare probleme pentru vecinii filipinelor în mai multe sectoare? Permiteți-mi în fine să subliniez și o contradicție. Una din cele 27 de convenții vizează vârsta minimă a lucrătorilor. Această convenție internațională provine de la Organizația Internațională a Muncii. Aceasta în 2013 mai arăta că existau aproximativ 550.000 de lucrători independenți în vârstă de 5 până la 17 ani, violând articolul 2.1 al Convenției. Cum se face atunci? Că Comisia Europeană estimează că toate convențiile sunt aplicate în mod corect atunci când una dintre cele mai importante este încălcată în Filipine prea multe teme sensibile uh, pe masa noastră încă. De unde și întrebările pe care ni le punem? Putem autoriza intrarea uh, produselor de pescuit în Uniunea Europeană fără a putea dovedi originea lor, legală sau ilegală? În al doilea rând, dorim ca SPC Plus să devină un instrument incitativ. Dar ce stimulează mai mult? Recompensarea unei țări criticată de ONG-uri sau promisiunea unei recompense atunci când această țară va ameliora respectarea drepturilor? Ei bine, răspunsul meu la ambele întrebări este că eu nu pot justifica nici pe lângă ONG-uri, nici pe lângă sectorul pescuitului de ce Filipinele merită astăzi și acum să dobândească statutul SPG Plus. Uh, thank you very much. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult. Următorul orator este un vizitator, domnul Blanco. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Adevărul este că mă bucur foarte mult să aud aici diferite păreri cu privire la un act delegat. Și cu privire la acest act delegat, se ridică multe semne de întrebare. Eu nu sunt membru al acestei comisii, ci sunt membru PEș și mă bucur foarte mult că am putut să particip și eu la reuniunea dumneavoastră. Pentru că aici este vorba despre un subiect care, din punct de vedere economic, pentru teritoriul nostru de suveranitate și se referă foarte concret la Galiția și acum este propus un act legislativ fără să se țină cont de posibilele consecințe care decurg din SCP Plus, fără să se țină cont de puterea de supraviețuire a pescuitului, a industriei de conserve de ton în Uniunea Europeană și fără să se țină cont de competitivitate. Părerea mea este că studiile referitoare la consecințele economice nu sunt suficiente. Dar mai sunt și alte întrebări care nu și-au găsit răspunsul. Și nu ar fi bine pentru comisie dacă în decembrie ne-am vedea puși în fața unui raport care face afirmații cu privire la respectarea tuturor obligațiilor internaționale în ceea ce privește dreptul la muncă, drepturile omului, obligații de mediu, good governance și toate să fie criterii necesare pentru ca un stat uh, cu adevărat să poată fi un stat în care uh, se bucură de prevederile SGP+. A fost acordat deja un cartonaș galben și cred că noi ar trebui să uh, numim Filipine o țară care nu cooperează în ceea ce privește pescuitul ilegal, nereglementat și nesesizat. Ar trebui să ne gândim la acest lucru, pentru că probabil că aici va fi luată o decizie care ar putea să fie una timpurie. Și toate condițiile care nu sunt respectate trebuie văzute în contextul unui sector care, cel puțin pentru regiunea de unde provin eu, Galiția, ă, este un sector de importanță strategică. Ne temem că ar putea să fie introduse anumite lucruri care să ducă la un dezechilibru de tratament, dar și al ă, condițiilor inițiale. Iar în ceea ce privește competitivitatea, ceea ce trebuie să facem este să garantăm anumite condiții astfel încât competiția și concurența să se desfășoare într-un cadru corect. Iar condițiile de muncă, drepturile omului, joacă și ele un rol important în acest context. Și atâta timp cât aceste semne de întrebare nu sunt rezolvate, cum se pescuiește acolo, care sunt normele care sunt uh, respectate, raportate la normele Uniunii Europene. Ei bine, atâta timp cât aici sunt semne de întrebare, nu putem să spunem că facem o favoare uh, unui sector uh, al Uniunii Europene. Aici nu este vorba numai despre criterii de pescuit, ci și despre criterii de mediu, așa cum au subliniat și antevorbitorii mei. Trăgând linie, nu pot decât să repet. M-a bucurat foarte mult să aud diferite păreri și diferite voci uh, de la Comisia INTA. Știu că cu toții v-ați exprimat, iar noi suntem la un parlament uh, și lucrăm la parlament unde cu toții se pot exprima liber. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Uh, și acum domnul Milan Mon. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și ambasadorului uh, Filipinelor pentru prezența sa alături de noi. Voi fi cât se poate de succint. Domnul Cadec, președintele nostru, a spus, și și eu provin de la PEș, Comisia PEș, a spus așadar ceea ce este mai important. Și nu doresc să repet, însă consider că atâta timp cât Comisia Europeană propune uh, ca uh, Filipinele să fie preluate pe lista uh, SCP+, dar în același timp ridică o, și acolo un cartonaș galben Filipinelor, spunând că nu ar mai putea să importe produse uh, din acest sector, uh, ei bine, mie mi se pare că aceasta este o situație paradoxală. Cred că Comisia Europeană ar trebui să ne explice mai clar dacă s-au înregistrat progrese de către Filipine în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, nereglementat și uh, nedeclarat. Noi uh, vrem să știm în continuare de la Comisie care sunt aceste progrese și adresăm această întrebare, indiferent dacă se oferă statutul de țară beneficiară SGP Plus sau nu. Aș fi vrut să aud de la Comisia Europeană dacă nu există progrese care să fi fost înregistrate, care sunt măsurile pe care le luăm, astfel încât acest tratament uh, diferit să fie evitat. Tot acest subiect este foarte important pentru mine și eu provin din Galiția, la fel ca și antevorbitorul meu. Noi uh, avem uh, o producție de conserve de ton semnificativă, care este puternic afectată dacă pentru Filipine vor fi eliminate aceste taxe vamale. Iar pentru Galiția, pentru mulți producători și eh, consumatori și cetățeni, ar fi chiar o surpriză, un șoc ca o țară care nu eh, colaborează cu Uniunea Europeană eh, să beneficieze de astfel de preferințe. Mulțumesc! Ok, după ultimul orator care a luat cuvântul, iată, mai este o solicitare de luare de cuvânt. Aș vrea să știu dacă mai dorește cineva, în afară de colega noastră, Vivian Reding, să ia cuvântul. Dacă nu, închei lista de vorbitori și îi dau cuvântul doamnei Vivian Reding. Da, mulțumesc, domnule președinte. A fost o dezbatere totuși foarte interesantă, pentru că, pe de o parte, vorbim de SPG+, un instrument uh, incitativ, care ar merge în direcția de a depăși spiritul economic, ajutând Filipinele să-și amelioreze statutul și în materie de drepturi ale omului. E important pentru Filipine și, de asemenea, important pentru Europa. Este evident că e nevoie de o coerență în aplicare și o monitorizare foarte atentă din partea Comisiei Europene. Am auzit cu interes eh, ce a spus și colegul Valesa ce privește condiționalitatea care este înscrisă în eh, SPG+. Pe de altă parte, ne confruntăm cu o altă problemă și explicată foarte limpede de colegii de la Comisia PEș, unde un cartonaș galben a fost eh, dat Filipinilor și lansată o investigație pentru pescuit ilegal, nereglementat. Putem noi oare acum să fim în contradicție cu noi înșine, adică să autorizăm un dosar, chiar dacă el merge mult mai departe decât ce ne explică Comisia PEș, să autorizăm în noiembrie-decembrie o dezvoltare, o evoluție pentru Filipine și să facem pași înapoi în ianuarie pe același dosar. Eu cred că ne punem în joc credibilitatea politică și nu putem să dăm dovadă de lipsă de coerență în acțiunile noastre, mai ales pentru că există foarte puțin timp între cele două acțiuni pe care le avem în vedere. Uh, thank you, thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și pentru a conchide și pentru a încerca să răspund la câteva întrebările și părerile care au fost formulate, aș vrea să acord acum ocazia ambasadoarei uh, din Filipine dacă să ne spună dacă consideră că poate răspunde. O rog să fie cât se poate de succintă în răspunsuri și apoi mă voi uh, întoarce către comisie. Doamna ambasador, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, noi suntem o țară care respectă statul de drept peste tot, la fel ca și dumneavoastră. De aceea susțin că ar trebui să urmăm regulile, să le respectăm. În al doilea rând, domnule președinte, onorați deputați, cred că există două moduri de a aborda situația. Primul mod, și cred că domnul Mon a adresat întrebarea corectă. Haideți să întrebăm Comisia și să vedem ce s-a întâmplat cu dialogul pe care îl avem, să vedem uh, uh, cum stăm uh, cu privire la cartonașul galben pe care l-am primit ca posibilă țară care nu cooperează. Pentru că este vorba despre un proces de șase luni care este în desfășurare. Dacă doriți, eu pot să vă ofer informații cu privire la acesta, însă pentru a rezuma, sunt 12 puncte de acțiune pe care Filipinele le-au agreat cu Comisia cu Uniunea Europeană. Și din acestea 12, aproape le-am bifat pe toate. Ceea ce mai este pendinte sunt două lucruri. Un amendament al codului de pescuit din Filipine, că vom uh, spori penalizările, respectiv amenzile, în ceea ce privește pescuitul ilegal în uh, apele adânci. Și Congresul din Filipine uh, este în pauză acum, dar când se întâlnesc pe 17 din nou, uh, vor lua o decizie, iar până la sfârșitul lunii va exista o nouă lege în această privință. În al doilea rând, și vorbim aici despre toate aceste măsuri cu privire la uh, supraveghere, monitorizare, instalarea de VMS, a 1700 de uh, angajați suplimentari care se ocupe de înregistrare, de crearea unei baze de date electronice, e bine, toate acestea se fac și vă recomand să urmăriți toate aceste lucruri, iar soluția este să uh, fie îndepărtat cartonașul galben. Iar noi suntem siguri că vom reuși să facem acest lucru chiar până la sfârșitul lunii. Și atunci veți putea vota cu privire la statutul uh, SGP+. Președintele, mulțumesc, domnule ambasador. Mă întorc acum către comisie și aș dori să includeți în comentariile dumneavoastră și o referire foarte scurtă la actul delegat cu privire la Kenya. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru prezentările dumneavoastră. Aș dori să spun că comisia are o personalitate dublă și trebuie să vă asigur că lucrăm cât se poate de coerent uh, și colaborăm uh, între uh, digiurile care au fost menționate. În ceea ce privește calendarul, sigur că regulamentul SCP ne impune anumite termene specifice și anume trebuie luată o decizie într-un interval de șase luni. Este o procedură care are legătură cu actul delegat și apoi trebuie să se decidă într-o perioadă de cel mult patru luni. Așadar, în ceea ce privește timingul, nu putem face uh, multe lucruri. Uh, există sugestii de amânare a deciziei sau de tergiversare, însă, din păcate, acestea nu se pot baza pe regulament și nu ar fi legale. Din punctul nostru de vedere, însă, faptul că există două instrumente care, mai mult sau mai puțin, vor uh, ajunge în stadiul final sau semifinal în decembrie este un lucru bun. Din punct de vedere personal, consider că aceasta este o situație bună în uh, ceea ce privește luarea unei decizii cu privire la uh, statutul de beneficiar al uh, SGP+. De ce consider acest lucru? Așa cum am spus și înainte, sunt instrumente diferite. SGP-ul este un instrument de dezvoltare durabilă, iar celălalt este un instrument pentru pescuit. Aș vrea să ofer un exemplu. Procedurile de anti-dumping. SGP Plus nu oferă niciun fel de protecție cu privire la celelalte instrumente care au legătură cu practicile uh, de uh, comerț neloial. În ceea ce privește Filipinele, avem uh, o începerea unui caz uh, în decembrie în ceea ce privește uh, anumite părți uh, implicate. Legea nu prevede că ar trebui să existe o amânare a deciziei cu privire la SGP Plus pentru a se stabili uh, decizia cu piețele componente. Sigur că există o piață de uh, antidumping în această direcție uh, și probabil că vor fi impuse anumite taxe de antidumping, indiferent de statutul de țară SGP Plus sau nu. Cred că trebuie să ne gândim la interesele Uniunii Europene care trebuie protejate mai bine. În același timp, însă, trebuie să ne asigurăm că sunt luate măsuri atunci când întâmpinăm practici uh, de comerț ilicit și incorrect. Pot să vă asigur că uh, dacă dezvoltările cu privire la INN sunt uh, negative și se ajunge la probleme, atunci pot fi luate măsuri. SCP Plus nu va proteja Filipinele de așa ceva. Cineva a menționat că acesta este un caz excepțional. Trebuie să spun că unul dintre vorbatori a mai menționat și un alt beneficiar SCP Plus. Trebuie să spun că noi trebuie să fim nediscriminatori, să fim obiectivi și să aplicăm regulile în mod coerent. Am mai avut un beneficiar SGP Plus care s-a găsit în aceeași situație la începutul anului, primind un cartonaș galben. Însă acest uh, statut nu a uh, împiedicat primirea statutului de țară SGP Plus au fost uh, implementate um, programe împreună cu Digimare și acum i-a fost acordat acestei țări un cartonaș verde. Așadar, acesta nu este un instrument care previne aplicarea altui instrument. În ceea ce privește competitivitatea, competitivitatea, într-adevăr, este o chestiune care, uh, după cum știți, în contextul regulamentului care a trecut de Parlament și de Consiliu, nu prevede ca noi să facem o evaluare a competitivității în ceea ce privește comerțul cu anumite produse. Așa este legea și nu putem face nimic în această privință. Însă, regulamentul include anumite prevederi care uh, ne asigură că dacă există importuri uh, prea mari, există anumite prevederi uh, de salvgardare care pot fi aplicate dacă există un motiv justificat. În ceea ce privește pescuitul și produsele agricole, uh, aici există un tratament privilegiat, pentru că există garanții speciale pentru produsele agricole și de pescuit, care uh, sunt mai rapide, funcționează mai rapid și pot fi declanșate rapid și activate dacă există într-adevăr o justificare uh, rezonabilă. Așadar, avem instrumente pe care să le aplicăm dacă observăm că comerțul este ilicit, incorrect. Și putem, uh, de asemenea, să uh, aplicăm anumite proceduri dacă vorbim despre uh, proceduri corecte. Pentru că se poate foarte bine că să existe o creștere a volumelor și o descreștere a prețurilor și totuși să nu se vorbească despre niciun fel de proceduri uh, necorecte. În ceea ce privește ultimul punct, uh, și doresc să mă refer la convenții, pentru că mulți oratori s-au referit la acest punct, ei bine, noi nu plătim, nu recompensăm țările care deja uh, implementează aceste convenții în proporție de 100%. Toate țările membre ale OIM uh, au probleme uh, în contextul acestor uh, convenții. Uh, și aici vorbim și despre state membre ale Uniunii Europene. Sigur că țările în curs de dezvoltare întâmpină aceste probleme și aceste greutăți și se confruntă cu ele într-un mod mai dificil. Dar trebuie să abordăm toate aceste lucruri într-un mod serios. Și cred că SGP Plus a monitorizat uh, garanțiile care ne permit să facem acest lucru. Cam atât cu privirea SGP Plus și foarte pe scurt aș dori să mergem într-un alt continent și să menționez un uh, act delegat care are legătură cu Kenya și cu statutul de țară beneficiară SGP de acolo. Această comisie în septembrie a aprobat un act delegat care uh, transformă în țări beneficiare SGP un număr de țări africane. Acestea beneficiază de anumite uh, prevederi preferențiale care se cheamă MAR. Înainte de a intra în vigoare regulamentul SPG, majoritatea acestor țări, toate cu excepția Keniei, au făcut pașii necesari pentru a-și permite să fie reintegrate în MAR. Kenya a fost singura țară care, până la 1 octombrie, care era termenul limită MAR, nu făcuse acest lucru. De aceea era bucățica lipsă din puzzle. Doresc să vă comunic vestea cea bună că acum Kenya, împreună cu alte țări din Africa de Est, au semnat acordul de parteneriat economic uh, din Africa de Est și acum o posibilitatea de a reveni la mar. Va fi un act delegat care va fi adoptat în curând de comisie și care va reintrega Kenya în mar. Și acest lucru vă va fi comunicat uh, imediat ce se va întâmpla. Ceea ce înseamnă că toate aceste țări beneficiare SGP, toate uh, beneficiază de tratament MAR și uh, anul viitor uh, se va actualiza și situația lor. Președintele, mulțumesc foarte mult! Cred că orice dezbatere cu privire la acest punct va fi organizată cu uh, alt prilej. Cred că o dezbatere cu privire la Kenya, nu, îmi pare rău, nu putem să continuăm să discutăm despre Kenya acum. Suntem uh, destul de presați de timp, nu putem discuta acum despre Kenya, dar cu siguranță acest punct se va regăsi pe ordinea noastră de zi. Vă mulțumesc pentru această dezbatere cu privire la SGP Plus și Filipine. Mulțumesc pentru informațiile oferite de către Comisie în această privință și doresc să vă reamintesc că până pe 10 noiembrie membrii pot uh, propune obiecții uh, la această situație. Dacă INTA nu propune o rezoluție, uh, la grupul care obiectează, care trebuie să conțină 40 de membri, mai este posibilitatea de a obiecta în timpul plenarei din decembrie. Mulțumesc! Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren. Dragi colegi, dragi colegi, vom continua. Și înainte să ajungem la punctul 15 de pe ordinea de zi, doresc să vă informez pe scurt cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi. Era vorba despre tratamentul tarifar al mărfurilor originare din Ecuador. Termenul limită pentru înaintarea de amendamente este 6 noiembrie la ora 18 pentru a sublinia acest lucru încă o dată. Și apoi trebuie să spun că avem uh, trei puncte pe ordinea de zi care trebuie discutate și doresc să vă rog ca, uh, în ceea ce privește ultimul punct de pe ordinea de zi și anume uh, capitolul dedicat investițiilor din ALS UE Singapore, Singapore, aici trebuie să stabilim dacă acesta este instrumentul potrivit, uh, dacă acordul combinat este cel potrivit sau nu, așadar vă rog să ne străduim cu toții să ajungem până acolo. Punctul 15 este următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre încheierea unui acord de asociere între UE pe de-o parte și Georgia pe de altă parte. Oli Rene este raportorul nostru și îi dau cuvântul. Thank you. <clears throat> Thank you, Chairman. Uh, dear colleagues, uh, uh, you may recall that uh, I presented Dragi colegi, uh, cred că vă aduceți aminte că am prezentat acest raport în urmă cu câteva săptămâni, așa încât nu intru pe fondul acestui proiect de aviz și de acord ca atare, însă aș vrea să mulțumesc tuturor acelor colegi care au înaintat amendamente pentru acest proiect de aviz, acordul de asociere între UE și Georgia. uh that have been tabled seem... Amendamentele care au fost depuse se pare că respectă foarte tare uh, linia și uh, abordarea propusă pentru acordul de asociere cu Moldova. Una peste alta au fost mai multe amendamente care firește că au îmbunătățit textul în sensul că el este mai la obiect și în egală măsură altele au avut o natură mai pronunțat tehnică, însă uh, pot să vă spun că majoritatea acestor amendamente a fost prezentate sub formă de amendament de compromis. Some words on these amendments, uh, both, uh... Vreau să vă spun că ambele amendamente uh, discute și domnul Landsberg și domnul Caspari insistă pe nevoia de ratificare a acordului cuprinzător de asociere și de liber schimb Uh, cred că nu e cazul să mai întârziem toată intrarea în vigoare a acestor uh, prevederi. Domnul Landsbergis a subliniat și nevoia de a avea o serie de informații, de cunoștințe tehnice în acest sens. Și, uh, repet, vorbim de o serie de reforme necesare care însă sunt realizate cu dificultate. Exemplele sunt mai mult decât necesare pentru a dezvolta economia de piață a Georgiei. Iar în ceea ce privește aman alte amendamente, pot să vă spun că unul dintre principalele avantaje sunt crearea de locuri de muncă și um, de asemenea se insistă foarte mult pe importanța acestui acord cuprinzător de liber schimb, în egală măsură nevoie de un mediu investițional mai previzibil care să îi încurajeze uh, pe uh, doritori să investească. De aceea cred că aceste amendamente ar trebui să fie incluse în avizul final. Unele dintre amendamente s-ar putea să necesite o discuție, date fiind uh, fundalul politic și în același timp uh, întrebarea care se pune este care este mesajul pe care vrem să-l transmitem în acest aviz INTA și din acest punct de vedere amendamentele domnilor Scholz și colegului dumnealui sunt cât se poate de incitante dar dat fiind votul din Moldova, înțeleg că cele mai mu- cei mai mulți membri ai acestui comitet au probabil o altă abordare referitor la acest lucru. Ca să vă citez un exemplu, acest amendament care se referă la eventuala terapie de șoc, e vorba de amendamentul cu numărul 5. Sincer, nu sunt de acord, deoarece nivelul este și așa foarte redus. Mai mult decât atât pentru produse delicate. There will be rather long transitional periods. Pentru produsele mai delicate va exista o perioadă de tranziție. Așa văd eu lucrurile în ceea ce privește amendamentele depuse, iar după o analiză finală, cred că principala problemă care se pune este să vedem care este modelul economic pe care și-l dorește Georgia pentru că acest proiect de aviz permite Georgiei să opteze pentru un model european care are la bază o deschidere comercială și economia noastră de piață. Mulțumesc foarte mult, domnule Ien, și acum o să dau cuvântul raportelor din umbră, domnul Lansperghis mai întâi. Thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc și eu să mulțumesc raportorului și și noi sprijinim raportul, însă vreau să atrag atenția asupra situației din Georgia, situației actuale și, într-adevăr, situația este cât se poate delicată. S-au tot schimbat câțiva miniștri în ultimele câteva zile și nu-i tocmai limpede dacă guvernul o să rămână cel care este acum. În orice caz, vreau să vă atrag atenția în legătură cu, modul, cu cât de uh, strict este monitorizarea aici în Parlamentul European. Astăzi, agenția de presă rusă a arătat că cel mai mare grup din Parlamentul European, PPE-ul, nu sprijină ratificarea acordului cuprinzător de liber schimb cu Georgia. Deci nu numai că nu e adevărat, este o minciună sfruntată și mai cred că există și un raționament profund în acest sens și analizând lucrurile în profunzime, se pare că au fost lansate mai multe întâlniri după întâlnirea AFET, și asta de către membrii Comisiei AFET, iar mesajul eronat a fost transmis de către colegii noștri din Georgia și Ucraina. Am primit o serie de întrebări și anume dacă poziția Parlamentului European se clintește vreun fel. Și vreau să vă spun că suntem urmăriți cu apropiere și uh, orice fel de întârziere este uh, folosită de Rusia pentru a transmite tot felul de alte mesaje. Practic s-a speculat că Uniunea Europeană se va retrage din acea zonă și nu numai. Și avem un exemplu foarte bun de unitate în Parlamentul uh, European, în cazul Ucrainei. Propun să respectăm același model și în cazul Georgiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru poziția clar exprimată, pentru explicație și acum domnul David Martin da, în uh, locul lui Moses este David Mart. E adevărat că Moses este raportor din umbră, dar nu poate să participe și el m-a rugat să transmit opinia și anume că în primul rând este de acord cu abordarea propusă de către Oli Ren referitor la acest raport și în egală măsură mai crede și că este o ocazie foarte bună de a integra pe mai departe Georgia uh, și să aduce aproape de valorile europene și în același timp pentru a spori dimensiunea statului de drept și, în egală măsură, pentru a oferi o serie de uh, posibilități și șanse economice atât pentru companiile georgiene cât și pentru companiile comunitare în Georgia. De aceea noi considerăm că toată lumea are de câștigat, uh, atât din punct de vedere al consolidării cooperării economice, cât și în ceea ce privește economia de piață, statul de drept uh, și uh, într-adevăr nu cunoaște uh, în uh, totalitatea amendamentele, în orice caz sprijină ideea acestora. Mulțumim și noi foarte mult, domnul Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Vrea să, sigur, atât pe domnul Hansbergis și pe oricine altcineva care mai dorește să se pronunțe că grupul conservatorilor și reformiștilor sprijină această inițiativă. Suntem pe deplin conștienți de cât de importantă este aprofundarea relațiilor UE cu, Rusie, cu Georgia și nu încap îndoială în legătură cu acest lucru și aș dori să mulțumesc și raportorului pentru deschiderea de care dă dovadă și pentru munca depusă de el și suntem de acord cu evaluarea făcută de Dumnezeu și suntem de asemenea de acord cu propunerea de compromis și, în egală măsură, suntem de acord și că amendamentele noastre au fost luate în calcul. În orice caz, așa cum arăta și raportorul, există niște amendamente care uh, nu sunt acceptate în unanimitate, iar din punctul nostru de vedere nu putem nici noi să sprijinim unul dintre aceste amendamente. E vorba în speță de cele depuse de către colegii de la Stânga Unită, GUE. Deci de aceea, sigur că noi aveam un avis pozitiv. Thanks a lot and from GUE, Mr. Katugu. Mulțumesc din partea, din partea GUE, domnul Galas. Mulțumesc. În ceea ce privește terapia de șoc propusă, Acesta poate să fie folosit ca o pârghie pentru promovarea unei agende neoliberale care să neglijeze, pe de altă parte, dimensiunea socială a dezvoltării, pentru că firește că suntem de părere că schimburile comerciale promovează bunăstarea și în egală măsură depind de eventualitatea în care se va ajunge la evoluție care pornește de la creșterea locurilor de muncă, deci de la această dimensiune socială a creșterii. De aceea și noi ne-am exprimat temerile în legătură cu acest act împreună cu colegul Helmut Scholz în ceea ce privește limitările pe care a trebuit să le uh, respectăm în, uh, pentru faptul că n-am putut să ne exprimăm uh, cum am fi vrut, prin faptul că au fost neglijate totuși consultările cu factori importante în această țară, din toate aceste motive insistăm pe necesitatea ca Georgia să respecte achiurile achiul social al Uniunii Europene, legislația socială a Uniunii Europene și nu doar să treacă la un tip de dezvoltare care Uh, să ignore ceea ce este pentru noi important în ceea ce privește dimensiunea socială. Mulțumesc foarte mult. Urmează Ianic uh, Jado ar fi trebuit să vorbească, dar de fapt nu este în sală. așa. Dar domnul Dartmouth este în sală. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș fi vrut să vă atrag atenția la prima propunere în primul rând, la punctul A, de fapt, acolo unde scrie suggestions, scrie acolo că este vorba de una dintre cele mai ambițioase acorduri liber schimb negociate vreodată de uh, UE cu o țară terță. Și uh, problema este că nu este aici un acord așa simplu, cum credem noi, pe care să-l acceptăm uh, um, practic avem de-a face cu încă un exemplu a politizării schimburilor comerciale și este foarte clar că există aici uh, o agendă politică, raportor din partea PPE, care văd că se tot agață așa de afirmația pe care le-am făcut. Eu, da, aici ăsta un merit. Dumnezeu spunea că um, Uh, am fost solidari în Parlamentul European cu uh, Ucraina. Cred că trăiți într-o altă lume, este altă planetă, pentru că eu nu mi-aduc aminte să fi văzut niciun fel de unitate în Parlamentul European. E vorba de o politizare a schimburilor comerciale și nu e bine așa și trebuie să analizăm acest lucru cu mare grijă. Însă, încă un lucru care ne îngrijorează se referă la extindere. Pe noi ne îngrijorează că acest uh, acord de liber schimb atât de ambițios este așa o, uh, o extindere pe ușa din dos. Partidul Conservator Britanic s-a prezentat la alegeri din 2009, alegerilor europarlamentare, și în platforma program scria că sunt de acord ca Georgia să fie membra Uniunii Europene. Acum aș vrea să aud din partea raportorului, care mai mult decât atât a mai și fost comisar pe probleme de extindere, uh, două chestiuni punctuale. Unu, fiți drăguți și spuneți-mi dacă și puteți, dacă sunt stare să să spuneți că nu, acest lucru nu este așa o etapă preliminară a uh, extinderii acest acord uh, cu prizonieri de liber schimb și, în al doilea rând, să-mi spuneți explicat că nu se va ajunge la niciun fel de relaxare a regimului vizor între Georgia și Uniunea Europeană în acest tratat și dacă nu este nicio relaxare momentan, pe atunci nici nu va fi vreo cerere pe viitor, nici din partea dumnealui, ci a colegilor noi să se mai relaxeze ceva. Acestea sunt cele două întrebări pe care le-am de adresat raportorului, dar uh, până la urmă uh, realitatea este că treaba e foarte îngrijorătoare, nu este niciun fel așa un acord de amor artei, nici nu cred că s-a dorit un, un acord de amor artei. Uh, în orice caz, și coordonatorul PPE cred că ai spus lucru foarte limpede și ca să vă mai spun un lucru, dacă tu veniți în comisia asta, frumos ar fi din partea noastră, mai ales că se discută de raportul noastră, ă, drăguț ar fi măcar să vă faceți că ascultați pe ceilalți. Doamna Le Pen vrea și ea să ia cuvântul. Păi, ă, avem impresia că legile care s-au ținut în mintea dumneavoastră n-au folosit la mai nimic. În ceea ce mă privește, eu sunt, am rămas mască. Am impresia că Uniunea Europeană pur și simplu este total debranșată de popoare care în rândul lor s-au debranșat de alte rezultatele alegerilor. Au fost alegeri uh, am, uh, mă rog, am privit așa de sus în jos aceste rezultate de la înălțimea scaunului, dar nimeni nu ține cont de ceea ce s-a transmis cu aceste alegeri. În mod evident, nu suntem nici fraieri și bineînțeles că transmitem mai departe această situație către țările noastre. Bineînțeles că aici este vorba de organizare așa încet, încet și dacă se poate și cât mai repede cu putință a unei aderări a Georgiei la UE. Însă, în mod limpede, uh, poporile Europei se împotrivesc și știți prea bine acest lucru. Știți foarte bine că dacă s-ar face un referendum referendum în toate țările Uniunii Europene, mai ales în legătură cu orice fel de exile, știți prea bine că răspunsul ar fi nu și ar fi un nu hotărât. Nu cred că ați auzit că oamenii vă spun că extinderea cu România și Bulgaria o regretă profund pentru că nu și-au dat seama că aveau tot interesul până la... Nu văd la ce le-a folosit să intre aceste țări cu atât mai mult că există un plus de concurență și concurență generală pentru că mai mult ca sigur aceste țări, cel puțin în minterea unora, sunt un fel de rezervor pentru o uh, mână de lucru ieftină care, din punctul nostru de vedere, reprezintă o concurență neloială. Așadar, noastră vă faceți că nu s-a întâmplat nimic și știți foarte bine că există așa o povestioară pentru pitici, broasca care a vrut să se umfle cât să se facă un bou. Că la fel ca broasca aia o să explodați înainte să ajungeți uh, cât boul, pentru că nu vă mai săturați și pentru că această poftă nemăsurată, această lăcomie Uh, nu se justifică aici. Eu vă uh, recomand să vă întoarceți către poporul dumneavoastră, să ascultați ce vă spun că la un moment dat nu o să mai puteți să tot tot țineți într-o direcție în condiții în care oamenii mai mult ca sigur vor să meargă uh, în direcția cealaltă, unii hăiți și unii cea. Deci e clar că e să fie o mare fractură și, har domnului, tare mi-ar plăcea să văd că un european e prima care suferă de pe acestui fapt. Bun. Cine mai dorește să mai intervine, să mai spună ceva? Mulțumesc din partea lui Luc de Vigne, care nu poate să participe. Dați-mă să spun două vorbe. Și uh, vreau să fac câteva lămuriri în ceea ce privește acest acord cuprinzător de, schimb, de liber schimb. Se aplică provizoriu începând cu 1 septembrie și nici nu înțelegem care sunt efectele acestei terapii de șoc, dacă îmi dați voie. Tocmai pentru că Georgia este o țară cât se poate de liberală în ceea ce privește politicile comerciale de aceea, uh, alegerile lor sunt cât se poate de uh, ambițioase, își doresc un acord de liber schimb și își doresc o liberalizare a schimburilor comerciale. Ori noi, cu mare drag, sigur că participăm la discuții, și mai cred că nu aveți de ce să vă faceți griji în ceea ce privește uh, Uh, acest achis social, această legislație, pentru că guvernul georgian este cel care dorește să se acorde mai mare atenție dimensiunii sociale a politicilor și, în egală măsură, acesta se reflecte și în conținutul acordului și aș asigura statele membre, în legătură cu emiterea vizelor, că în, nici în acordul de asociere ca atare și nici în alte părți nu știu să vorbească de vreo o liberalizare a vizelor. Asta este altă mâncare de pește și mai mult ca sigur că nu are nicio legătură cu dimensiunea comercială a acestui acord, cel puțin în ceea ce privește uh, dispozițiile foarte la obiect. Acum aș liniști și pe acei uh, parlamentari care doresc ca aceste comisii să fie informate în legătură cu evoluția acestui acord. Firește că nu se va întâmpla. Noi suntem deschiși și așteptăm orice fel de solicitări de reacție uh, și uh, vă stăm la dispoziție, cum spuneam. Cred că atât am avut de spus. Mulțumesc foarte mult și acum domnul raportor. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc uh, foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și uh, Mulțumesc și pentru sprijinul, nu neapărat unanimitate, dar destul de extins pentru acest proiect de aviz. Este vorba de un sprijin pe care îl acordăm opțiunii făcute de către Georgia de a adopta modelul economic-social și modelul de deschidere. Și s-au pus mai multe întrebări în legătură cu natura acestui acord referitor la extindere uh, puse domnul de contra Darmaus și de doamna Marine Le Pen, uh, după câte știu eu, comisia a răspuns deja um, într-un mod foarte convingător și cuprinzător și aș face două observații în legătură cu acest lucru. În acest tip de acord, nu există nicio clauză uh, care să ducă, deci nu există o clauză progresivă care să ducă uh, de la acordul de liber schimb la uh, statutul de membru. Deci vă rog frumos să nu încurcați borcanele. Și um, acest lucru se discută separat, uh, fiecare cu propria logică, nu e cazul aici. Și în al doilea rând, referitor la orice fel de um, relaxare a regimului de vize, încă o dată, uh, și aceasta este o problemă separată și dacă va fi nevoie și când va fi nevoie se va hotărâ și se va dezbate separat. Și în încheiere aș vrea să spun uh, că a fost comisar pentru extindere și ca și, și din punctul de vedere cetățean european că odată ce uh, te uiți la evoluția Europei Centrale și de Est, uh, de fapt, dacă ne uităm la extinderea din 2004 și 2007, Uh, puteți vedea și dumneavoastră că este o mare reușită pentru o serie de evoluții pașnice democratice. Uh, nu aceste țări sunt cele care au creat probleme Europei pe durata crizei euro, ci statele din vechea Europa mai mult decât atât, Barcanii Occidentale, acolo unde um, această politică a fost pusă în practică, i a dat roade și dă roade uh, tocmai în sensul unui factor de stabilizare, pentru că s-a ajuns la stabilizare și pacificare uh, a unei regiuni sfâșiate de război și mai cred că este foarte important să ne păstrăm angajamentele. E mult mai bine ca uh, pentru Balcanii Occidentali ei să rămână pe o cale foarte clară de orientare și ne continuăm politica noastră de stabilizare și de pacificare a acelei regiuni și mai ales uh, Serbia uh, a rămas pe calea sa europeană pentru că deja ne confruntăm cu o criză majoră și cu o serie de dificultăți și, uh, dată fiind situația Ucrainei, numai altă criză nu ne mai trebuie în Balcanii Occidentali. Uh, și nici în Serbia. Așa că să nu uităm și de reușitele politicii de extindere, deși aceasta este o cu toată uh, o cu tot altă subiecte. Mulțumesc foarte mult și cu asta se închide dezbaterea pe acest subiect și uh, pot să vă spun că mâine se va vota, va avea loc votarea. Așa am ajuns cu asta la următorul punct de pe ordinea de zi. Vorbim despre un aviz referitor la noile alimente. Acolo Um, avem 98 de propuneri de amendament pentru acest aviz. În orice caz, le-am uitat pe toate aceste propuneri de amendamente și am stabilit că 31 dintre aceste amendamente nu pot fi acceptate și am hotărât acest lucru împreună cu raport, doamna raportor și împreună cu alții colegi și de aceea am hotărât acest lucru după discuțiile cu ei și uh, de aceea o să dau cuvântul doamnei raportor în cele ce urmează. Mulțumesc foarte mult. I'd like to start by thanking um, all members of the committee uh, for their Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile aduse și întâi de toate un mulțumesc pentru raportorii din umbră cu care am colaborat foarte bine pe acest aviz. Ca atare am obținut un consens larg și un acord destul de vast. Sper că toți să îl poată susține la votul de mâine. Cum ați arătat și dumneavoastră, ne-am concentrat pe teme ce țin de comerțul internațional, încercând să fim cât mai eficace. Eu sunt convinsă că o abordare țintită este cea mai eficace pentru comisia noastră și cea mai utilă și pentru uh, Comisia pe Fond, care are de abordat o gamă mai largă de teme. În ce ne privește, uh, ne vizează importurilor de alimente noi. alimentele tradiționale trebuie să beneficieze de uh, o procedură accelerată uh, și um, să le putem face disponibile consumatorilor. Uh, Uh, prin compromisurile noastre am încercat să subliniem aspectele importante pentru noi. Prin cooperare, uh, cred că proiectul meu inițial a fost mult ameliorat. Există trei elemente pe care aș dori să le subliniez și încerc să fiu cât mai succintă. Am ameliorat uh, siguranța întregului proces plasând ghidarea științifică în inima textului nostru, bazându-ne pe principiul de precauție. Am ameliorat definiția uh, alimentelor tradiționale, așa încât procedura accelerată să nu fie folosită în mod neadecvat. Apoi, uh, valoarea democratică a întregului proces prin dreptul de veto al Parlamentului European în ce privește stabilirea listei de alimente noi. În fine, am sporit transparența procesului pentru că inițial astfel de dispoziții lipseau. Uh, am obținut six amendamente de compromis care se referă strict la intercompetențe. Am introdus și amendamente din partea deputaților care se referă la teme mai cuprinzătoare, cum ar fi etichetarea. Doresc să mulțumesc lui Mariane și lui Joseph pentru uh, amendamentele lor. Am transmis mm, lista mea de vot și cu propunerile mele și rămân la dispoziția tuturor uh, pentru clarificări suplimentare dacă acestea sunt necesare înainte de votul de mâine. Mulțumesc! Uh, raportorii din umbră doresc să ia cuvântul. Domnul Visas mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să reamintesc că am conlucrat în mod cât se poate de satisfăcător cu doamna raportor și o felicităm pentru munca ei. Compromisurile ne satisfac, uh, dar și pe grupul politic. Există o serie întreagă de amendamente, cât se poate de rezonabile pe fond și care pot fi transmise Comisiei ENVI. Nu e vorba de amendamente care au relație directă cu mandatul comisiei noastre și e motivul pentru care am respins aceste amendamente, deoarece conținutul lor nu are legătură cu comerțul internațional. Se vorbea, de exemplu, de organismele modificate genetic, diverse teme cât se poate de justificate și interesante, dar care trebuie tratate într-un alt context. Compromisurile sunt de asemenea solide și vom vota pentru fiecare dintre acestea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Stimați colegi, doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile dumneai chiar dacă nu am putut participa la toate ședințele raportorilor din umbră, ți-am comunicat părerile mele și știu că, Liz, le-ai luat în calcul. Și ne-a fost greu să sporim rolul Agenției, pentru siguranță, Agenției Europene pentru Siguranța Alimentară. Și, practic, adăugăm, iată, un nou nivel uh, birocratic, uh, un obstacol. Uh, prin aceasta politicienii vor fi în măsură să blocheze aspecte pe care experții, oamenii de știință le vor fi aprobat înainte. Ceea ce mi se pare firesc. Însă sper că aceste lucruri să se petreacă pe aspecte mai degrabă politice și nu pe aspectele științifice și iată de ce nu o să putem susține propunerea ta în integralitatea ei mâine. Noi considerăm, deci, că e vorba de o nouă povară administrativă și o nouă barieră. Doamna Zarmen, nu este aici? Marie? Mulțumesc. Într-adevăr, colega noastră nu a putut fi aici, iată de ce să încerc să vă transmit mesajul ei pe scurt. Însă, cu siguranță nu sunt expert în acest dosar. Mariana dorește să, rapor- să mulțumească raportoarei, crede că s-a ameliorat propunerea uh, Comisiei prin compromisurile găsite. O distinție clară se face între alimentele noi obținute prin procedee chimice și uh, alimentele noi obținute Uh, din produse din state terțe care nu au fost utilizate în Uniunea Europeană. Amendamentele ameliorează transparența, oferă mai multe informații consumatorilor, raportul de implementare al Comisiei va fi făcut public, la fel și lista de alimente noi, cu o distinție clară încă o dată între alimentele tradiționale din state terțe și alte alimente noi. Uh, produsele trebuie etichetate în mod corespunzător cu indicația originii și uh, a ingredientelor. Definițiile au fost specificate, în special în ce privește siguranța alimentelor noi, pe baza unor evaluări științifice ale EFSA. Apoi, principiul de precauție trebuie să prevaleze atunci când e vorba de politica privind alimentele. Trebuie obținută o echilibrare a cercetării și inovării, accesul uh, la alimentele noi și protejarea uh, sănătății publice. Efectele autorizărilor de punere pe piață trebuie monitorizate în continuare. Un ultim comentariu, amendamentele care au fost inadmisibile pentru că nu ține competența INTA. Cele mai importante sunt în efectele nanotehnologiei asupra sănătății și, ca atare, Maria va putea susține propunerea în plenară. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule Darlington, pentru cooperarea plăcută. Suntem încântați de rezultat, suntem de acord cu compromisurile obținute. Suntem totuși că unele dintre uh, propunerile noastre de amendamente nu au fost admise pe baza interpretării a ce e sau nu e de competența comisiei noastre. Bună oară! faptul că um, carnea provenită de, de la animale clonate nu ține de competența comisiei noastre. M-aș referi în special la amendamentele 38 și 66. Știm că există prea multă birocrație și că aceasta este o povară, credem că alimentele noi merită acest efort suplimentar, pentru că oamenii nu uh, cunosc alimentele noi și e nevoie să dispună de cât mai multe informații uh, despre uh, origine, ingrediente, modul de procesare și așa mai departe. Amendamentul 66 se referă la faptul că un aliment nou este admis numai dacă nu aduce prejudicii mediului sau animalelor. Vă mulțumesc. Domnul Bove. Domnule președinte, ați spus că o serie de amendamente au fost respinse, în special cele pe care noi le-am depus, spunând că ele nu țin de competența comisiei noastre. Acum nu o să reluăm această dezbatere, pentru că de atunci am discutat bilateral pe această temă, însă mi se părea central să menționez că suntem o comisie care are de-a face cu comerțul și că vom vorbi de noi produse care deja se regăsesc în anumite alimente, nanoparticule bunăoară, care sosesc din țări străine și asta în special în produse alimentare. Iau câteva exemple la întâmplare. Nanoparticule de metal din Taiwan, Statele Unite, Corea de Sud, China, Japonia. Aceste țări nu au oare legături comerciale cu noi? Ba da! Ori, astăzi, EFSA recunoaște în mod public că nu știe, nu poate să analizeze efectele nanoparticulelor nici în alimentație, nici în mediu. Și un raport tocmai a fost publicat în iulie de către Centrul de Teste Atomice francez și CNRS, care ambele sunt finanțate de Uniunea Europeană, pentru prima dată s-a efectuat un studiu și ni se spune că nu știm care sunt consecințele nanoparticulelor. Iată de ce mi se părea normal ca o comisie care se ocupă de comerțul internațional să poată la un moment dat, să voteze un articol prin care să spună interzicem intrarea nanoparticulelor în alimentație, deoarece nu avem niciun mijloc de a ști care sunt consecințele pe care le antrenează. Și, după părerea mea, suntem în area de competență a Comisiei INTA. În lunile care vin ne vom confrunta cu un scandal pe marginea, un scandal teribil pe marginea nanoparticulelor. Astăzi, Parlamentul nostru este gata să-și asume responsabilitatea într-un aviz care ar interzice introducerea acestor nanoparticule. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil pentru că articolele care propuneau astfel de interdicție nu au fost acceptate de însăși comisia noastră. Ja, in der Tat und uh, ich bin auch Da, într-adevăr, și sunt uh, relativ strict pentru că cu anumite comisii avem conflicte atunci când uh, alte comisii intervin în domeniul de competență al uh, Comisiei INTA. Așadar, chiar dacă consider corecte din punctul de vedere al conținutului câteva amendamente ale dumneavoastră, trebuie să vedem ce are legătură cu comerțul și ce nu. Și dumneavoastră sunteți o vulpe bătrână și ați înaintat aceleași amendamente și la alte comisii, astfel încât uh, Parlamentul, per total, Uh, să poată să ia în considerare la un moment dat aceste amendamente. De aceea nu sunt pierdute. Ultimul uh, orator pe, ordinea, pe lista mea este doamna Benini. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului pentru munca depusă. Noile alimente sunt acele tipuri de hrană care nu au niciun fel de istorie. În acest sens e o piață în continuă dezvoltare, foarte interesantă, mai ales pentru IMM-urile și, de asemenea, sunt de părere și că trebuie să fie reglementat cu mare grijă pentru a asigura protecția consumatorilor. Prin amendamentele depuse, noi am încercat să reglementăm mai bine noile alimente din țările terțe, așadar cele care nu sunt supuse unor controle autentice, așa cum avem noi în Europa, și am solicitat în acest caz să fie creată o listă cu toate aceste produse și am cerut cerut ca această listă să fie făcută publică și să poată fi consultată de toți cetățenii. Și de asemenea, am insistat foarte mult pe um, soluționarea acestor probleme pentru a rezolva problema alimentelor nesigure. De asemenea, am vrut foarte mult să se creeze astfel un cadru care să acorde mai multă atenție um, IMM-urilor uh, și pentru a stimula această creativitate, mai ales într-un sector foarte reglementat, garantând în același timp un nivel mare de siguranță. Doresc să mulțumesc raportorului pentru că a inclus multe dintre amendamentele noastre în amendamentele comune și cam atât. Mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei, domnul director de la DG Sanco. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să reiau câteva puncte ridicate de membrii ai comisiei dumneavoastră. În special, definițiile și lista alimentelor uh, noi care vor fi supuse aceste reglementări. În proiectul nostru inițial nu am prezentat o listă de produse, de alimente, ci am lăsat uh, posibilitatea deschisă, sperând că aplicarea textului de lege să fie cât mai largă. Însă, multe amendamente ne arată că se dorește reintroducerea unor liste și definiții de produse, uh, fie ele procesate sau nu și e o propunere pe care o putem accepta. Câte ceva despre animalele clonate. Știți că această temă face parte într-o propunere paralelă, deoarece Comisia a dorit să calmeze dezbaterea în ce privește alimentele noi știut fiind că discuția despre produsele provenite din animale clonate va fi o, uh, o discuție dificilă, uh, lungă, delicată din punct de vedere politic. În același timp, înțelegem că există un vid ce rămâne de umplut între fosta reglementare asupra alimentelor noi, care prevedea că alimentele ce provin din clone erau alimente noi și ca atare trebuiau evaluate de EFSA în acest fel și viitoarea reglementare în ce privește clonele care propune interzicerea consumului cărnii sau laptelui provenite de la animale clonate. Înțelegem, deci, că pentru moment există un vid în acest sens și dorim la rândul nostru ca acest vid să poată fi uh, umplut și ca uh, produsele provenite din animale clonate să poată fi considerate ca alimente noi. În ce privește nanoparticulele, într-o altă legislație, cea care privește etichetarea produselor alimentare, o definiție a nanoparticulelor. O definiție obsoletă însă, depășită și pe care propunem să o schimbăm. Am propus un act delegat Parlamentului uh, anterior și la vremea respectivă acest act delegat a fost respins deoarece am propus excluderea unor aditivi mai vechi care sunt pe piață de zeci de ani, dar care, prin tehnologiile lor de fabricare, puteau conține nanoparticule. Acum Încercăm să propunem un nou act delegat în acest sens, ținând seama de poziția Parlamentului anterior, care a respins primul act delegat și în următoarele săptămâni această propunere va ajunge pe masa de lucru a Parlamentului. Însă, iată de ce ne dorim o definiție a nanoparticulelor uh, într-un singur text. Nu dorim să avem definiții ale nanoparticulelor în texte diferite care vor fi supuse unor procese legislative diferite, care vor fi supuse unor experți uh, diferiți, uh, ajungându-se până la urmă la definiții divergente și motivul pentru care ne dorim o referință încrucișată uh, între definițiile nanoparticulelor în legislația privind etichetarea și aceasta. Apoi, în ce privește pragurile, distribuția, vorbim de 50%, 20%, 10%, toată lumea, poate cu excepția industriei, însă în orice caz Comisia și majoritatea eurodeputaților consideră că trebuie să abordăm pragul nivelul cel mai de jos, adică 10%. Date fiind tehnicile de diagnostic actuale, nu putem identifica 10% de uh, particule într-un ingredient. Deocamdată nu putem identifica acest lucru. Știința își are limitele ei. E motivul pentru care am propus altceva propunem 50%, dar de îndată ce știința și metodele ei vor evolua, în ce privește pragul de diagnosticare a prezenței particulelor, vă contrazic, domnule Bove, suntem foarte serios, nu putem controla importurile din state terțe, nu, nu putem interzice tot, pentru că nu știm câte nanoparticule există în aceste produse, nici măcar nu știm dacă există, nici dacă există și nici cât la sută. Ca atare, nu putem interzice toate produsele. Ca atare, propunem o adaptare în funcție de progresele științei. Credem că în anii care vin, diagnosticarea, identificarea acestor particule va evolua. În ce privește protecția mediului acum, Au existat legislații specifice și că în acest text vizând alimentele noi nu erau necesare prevederi suplimentare, deoarece ar fi vorba de o repetiție din punct de vedere juridic. și pentru principiul de precauție, este limpede că toate aceste alimente de protecție a mediului se vor aplica și alimentelor noi. Principiul de precauție este înscris în legea uh, generală alimentară, General Food Law, și se aplică în mod firesc și în acest caz, deci nu este necesar să reluăm aceste lucruri. În fine, raportul. Propuneți ca la 5 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului Comisia să întocmească un raport. Știți că noi am propus 2 ani de tranziție după <clears throat> adoptarea de către Consiliu și Parlament, doi ani pentru ca întreprinderile și statele terțe se poată adapta, ceea ce înseamnă că ne rămân doar trei ani de aplicare, pe baza cărora să putem face un raport către Parlament, respectiv Consiliu. Credem că este un interval prea scurt pentru că, așa cum știți, e nevoie de un interval de timp de aplicare și ne-am dorit un raport nu la 5 ani, ci după câțiva ani uh, în plus. Sigur, Comisia este pentru un astfel de raport ca principiu. Iată, domnule președinte, ce am putut să vă spun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și um, raportarea din umbră. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc de asemenea pentru toate comentariile pe care ni le-ați furnizat. După cum ați putut observa, am uh, întrunit un consens larg, însă nu am putut să atragem pe toată lumea de partea noastră. Însă pentru a reveni la ultimul punct cu privire la, repo, la, la raportare și uh, vreau să vă spun că este vorba despre 5 ani după uh, termenul aplicării. Acest lucru este prevăzut în amendamente. Sper că o majoritate largă va putea să sprijine mâine raportul și mulțumesc încă o dată pentru cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, uh, nu pot să mulțumesc niciodată pe toată lumea, însă mulțumim foarte frumos pentru încercarea de a mulțumi cât mai mulți posibil. Trecem cu acesta la punctul 17 de pe ordinea de zi. Este vorba despre acordul comercial UE-Singapore care s-a realizat în două părți. Primul s-a referit la bunuri și servicii, care a fost uh, semnat deja pe 20 uh, septembrie 2013 și apoi, ulterior, a urmat o parte referitoare la investiții care a fost negociată și care acum, pe 16 octombrie, dacă mi-am bine, a fost de asemenea încheiată și, în mod corespunzător, prezentată și pusă la dispoziția membrilor comisiei. Trebuie să discutăm despre cum vom proceda uh, pe viitor și, de asemenea, în plus, s-a mai adăugat faptul că Comisia pe 30 octombrie a decis să utilizeze acest caz pentru a clarifica în fața Curții Europene de Justiție în ce condiții uh, un acord comercial este un acord mixt sau care sunt uh, condițiile uh, de la articolul 27 care uh, devin valabile și se aplică în anumite circunstanțe. Sunt uh, aspecte sensibile din punct de vedere politic, de aceea mă bucur că uh, negociatorul șef, domnul Schlegemich, care a devenit aproape un oaspete permanent al nostru, este alături de noi. Dar înainte de a-i da cuvântul, doresc să îi dau cuvântul pe scurt domnului David Martin, care este raportorul nostru permanent pe acest subiect. Thank you. Unexpected, but... Mulțumesc, uh, neașteptat, dar sunt foarte mulțumit. Am avut uh, un uh, grup pe acest subiect care și-a început activitatea în mandatul trecut, un grup de monitorizare care a lucrat până la încheierea părții cu privire la investiții din, raport din acest acord. Au, mai am câteva întrebări uh, care au rămas deschise după întâlnirea grupului de monitorizare de astăzi. Ce se va face cu clauza de salvgardare? Va mai rămâne o cauză de salvgardare valabilă în acest acord UE-Singapore? Am auzit zvonuri care spun că uh, Comisia dorește o clauză de salvgardare orizontală care să acopere toate clauzele din acord. Pe de altă parte, mai există o a doua întrebare pe care am adresat-o și în grupul de monitoring și care se referă la uh, dezvoltarea sustenabilă a comerțului și la acest capitol de din acord. Ne gândim aici la uh, societatea civilă din Singapore, uh, și credem că uh, este vorba despre condiții dificile și am vrea să ca Comisia să își dea cu părerea în această privință și ne dorim ca grupul uh, alocat uh, acestor probleme să funcționeze cât mai bine. De asemenea, acesta fiind un acord de parteneriat economic, negociatorul ce nu se poate ocupa de toate aspectele, însă trebuie să ne gândim și la uh, sancțiunile impuse la moratoriul cu privire la pedepsa capitală și toate în acest context al acordului de parteneriat și cooperare cu Singapore. Mulțumesc, domnul Șledmi. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aveți dreptate. Avem uh, un uh, acord de liber schimb uh, pe care l-am încheiat în 2013, minus partea cu investițiile. Ne-a luat destul de mult să încheiem acordul și acest lucru s-a datorat tocmai uh, motivului pe care l-ați menționat. A fost un uh, aspect sensibil din punct de vedere politic la momentul respectiv, atât pentru noi cât și pentru Singapore, dar toată lumea a făcut eforturi pentru a se asigura că negocierile vor fi bune și că uh, va fi un rezultat bun cu privire la investiții. Așteptările au fost îndeplinite și cred că rezultatul este unul util. Într-adevăr, ne trebuie mai mult timp, însă acum uh, cred că uh, problemele care rămăseseră deschise au reușit să fie soluționate și noi, cei de la Comisie, considerăm că rezultatul cu privire la investiții uh, este cel așteptat, pentru că am incorporat aici practic toate inovațiile și îmbunătățirile pe care le consideram necesare Uh, am făcut acest lucru uh, în mod asemănător în acordul cu Canada și considerăm că, în situația dată, uh, am înregistrat aici rezultate foarte bune. Aș vrea să subliniez cele mai, bune, uh, cele mai importante aspecte, fără să intru în detalii. Este foarte clar că avem informații clare cu privire la uh, reglementarea aspectelor publice, avem uh, o definiție mai bună a uh, regulilor existente și trebuie să clarificăm cât se poate de clar ce înseamnă exproprierile indirecte și alte concepte asemănătoare. Aceste exproprieri indirecte nu pot reprezenta pur și simplu obiectul unei schimbări legislative, ci trebuie să să meargă la esența legislației în domeniul proprietății. Cât se poate declar, avem uh, și reguli procedurale nu poate să existe un treaty shopping uh, și nu se poate abuza de reguli. Transparența de plină, de asemenea, este foarte importantă. Un cod de conduită pentru uh, procedurile de arbitraj. Și mă voi opri aici, dar vreau să spun că toate aceste inovații au fost preluate în acordul cu Singapore și nu a fost întotdeauna ușor să ne convingem partenerii că uh, partea cu investițiile trebuia să se modifice și că acum aplicăm reguli mai bune în uh, ceea ce privește relațiile noastre viitoare. Mă voi rezuma la ceea ce am spus până acum. Aș vrea să mai spun câteva cuvinte cu privire la proces. Cred că este cât se poate de clar că încercăm să obținem mai multă claritate printr-un aviz al curții, ceea ce va tergiversa un pic certificarea, respectiv partea pe care o analizăm acum, pentru că probabil va trebui să așteptăm uh, rezultatul. Noua comisie va trebui să ia o decizie finală, însă ceea ce am făcut până acum a fost să apelăm la această procedură pentru că au existat foarte multe discuții uh, în această privință, transport, investiții și sper ca pe viitor să avem o predictibilitate și mai multă claritate cu privire la toate aceste probleme întregul acord uh, este tratat aici și nu cred că decuplarea investițiilor de restul acordului reprezintă o opțiune. Nu vorbim aici numai despre investiții, care reprezintă o dezbatere îndelungată cu statele membre, ci uh, există și alte părți care au fost discutate. Cred că mă voi opri aici. Însă, aș dori să răspund și uh, la cele menționate de David Martin. În ceea ce privește clauza de salvgardare, cea orizontală, într-adevăr am discutat uh, aceste lucruri și discutăm de ceva vreme și trebuie să vedem dacă ar trebui să fie o, o clauză ASEAN sau mai degrabă uh, concentrată pe uh, aspecte economice sau una uh, asemănătoare cu cea introdusă în acordul cu Corea nu s-a luat încă o decizie uh, și dezbaterea noastră internă continuă. Ne vom asigura însă că vom continua această dezbatere bună și vom vedea cum vom proceda în continuare. În ceea ce privește capitolul privind uh, dezvoltarea durabilă, cred că aveți dreptate pentru că nu putem prescrie și nici nu vrem ca alții să ne spună cum să ne constituim uh, grupurile uh, consultative interne. Însă, asta nu înseamnă că vom considera că Singapore este răspunzătoare pentru un proces care, uh, în mod clar, funcționează și este credibil. Avem posibilitatea de a comenta, de a face observații și uh, de a ne face auziți. Capitolul privind uh, dezvoltarea durabilă și abordarea cooperării reprezintă un proces credibil și nu dorim să îl prejudiciem în vreun fel. În ceea ce privește acordul de parteneriat și cooperare, acesta nu este subiectul dezbaterii de astăzi, dar este cât se poate de clar că în ultima instanță va trebui să ne referim și la acest lucru, pentru că există un acord de parteneriat și cooperare și uh, sigur că trebuie discutat și despre taxe și despre îmbunătățirile care au avut loc în acest context. Sper că dezbaterea va continua să fie bună și vom continua și cu ratificarea acestei părți. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Kelly nu este aici. Domnul Kamal nu este nici el aici. Emma? Da, mulțumesc. Aș vrea să mă refer în mod specific la decizia curții care a fost solicitată de către comisie. A spus că pachetul pentru investiții a meritat să așteptăm atât, dar cât va trebui să mai așteptăm până a vedea că lucrurile se pun în mișcare? Puteți să clarificați textul la care se va face referire? Uh, este textul disponibil uh, ca un text final? Și care va fi impactul asupra celorlalte uh, acorduri de liber schimb în ceea ce privește procedura? Pentru că ați spus că Singapore se decide acum cu privire la Singapore, dar uh, sigur că acesta va deveni uh, o parte a jurisprudenței. Mulțumesc. Doresc să întreb cu privire la ASDS, uh, seamănă cu acordul cu Canada, însă există anumite diferențe pe care aș vrea să le clarificăm. Iar în ceea ce privește uh, propunerea uh, cu privire la decizia curții. Există vreo uh, anticipare a unei uh, splituiri în ceea ce privește ratificarea acordului și dacă da, acum uh, abordează Comisia acest lucru? O parte să fie ratificată de către Parlamentul uh, statelor membre și cealaltă de către Parlamentul European. Ce, ar, uh, ce implicații ar avea o asemenea decizie? Iar uh, această tergiversare și amânarea, așteptarea deciziei, ce implicații are pentru uh, calendarul uh, prevăzut inițial și cum afectează calendarul ratificării? Domnule Șache, mulțumesc, uh, domnule președinte. Mi-e teamă de acest uh, acord de liber schimb, pentru că va fi primul dintre ele care introduce ASDS în Uniunea Europeană. Cred că a fost supus unei examinări publice puternice și există foarte multe uh, contribuții ale opiniei publice cu privire la ASDS. Chiar și domnul Juncker a spus, și citez, nu sunt în favoarea a ceea ce cineva ar numi uh, organisme de arbitraj sau curți private care uh, să ia decizii pentru că aceste decizii trebuie justificate. Cecilia Malmström a spus că ar putea să renunțe la ISDS de la TTIP. De ce să se continuă aici cu introducerea acestor ISDS? Domnul de Hucht uh, a solicitat opinia Curții Europene de, la, de Justiție, însă trebuie să vedem dacă parlamentele naționale au și ele ceva de spus cu privire la aceste acorduri de liber schimb. Multe parlamente au semnat o scrisoare solicitând un acord mixt în ceea ce privește SITA și TTIP. Doamna Malmström va continua pe această linie uh, și dar mă întreb dacă aceste raționamente vor fi preluate în continuare sau se va ajunge la a se lua o decizie la nivelul Parlamentelor Naționale și se va renunța la această problemă. Domnul Darth Miles. Da, și vreau să revin asupra acestei clauze uh, și Constat că și în acest caz uh, multinaționale au ocazia de a da în judecată un stat uh, pentru uh, profit și de ce mă întreb de ce aceste clauze SDS sunt menționate pentru țările din lumea a treia cu regimuri instabile, iar Singapore, pe de altă parte, este o țară mică, așa este, dar este o țară atât de bogată încât este pe locul trei lume la pib pe cap de locuitor și cu siguranță nu este o țară săracă și numai instabilă nu este, iar această clauză SDS nu e tocmai utilă, adică garantarea investițiilor europene. Pe de altă parte, există riscul să se întoarcă împotriva noastră în momentul în care, să spunem, un investitor din Singapore consideră că interesele lui sunt lezate de o politică publică europeană, iar Singapore este al doilea investitor asiatic în Europa, uh, deci ceea ce pe noi ne uimește referitor la includerea unei astfel de clauze SDS în acest tratat. Există un risc cumva concret astfel încât acesta să poată fi folosită, această clauză? și insist asupra faptului că în continuare oferim prea multă putere investitorilor, investitorilor privați și în acest caz și în alte tratate, pentru că un cetățean oarecare nu se poate adresa unui tribunal supranațional pentru a se prevala de drepturile sale, pentru că o multinațională poate să facă acest lucru. Mulțumesc! Um, Mulțumesc uh, foarte mult și pentru a încheia trebuie să spun că nu sunt uh, într totul convinsă că ISDS este cea mai bună cale de a aborda investițiile și uh, de a reglementa litigiile. Însă, cred că um, Aici vorbim despre lucruri mai importante în legătură cu acordul cu Singapore. Dacă Singapore stabilește un model pentru acordurile încheiate cu țările ASEAN și investițiile, un model de investiții, și de reglementarea acestora, de ce atunci vorbim mereu numai despre protecția investitorilor și drepturile investitorilor și nu începem să vorbim și despre responsabilitatea investitorilor în același timp, mai ales dacă privim și celelalte țări care uh, vor urma la rând. Aceasta este o uh, oportunitate pe care o ratăm. Cred că ar trebui să punem o legătură aici cu OECD-ul și cu uh, anumite angajamente obligatorii. Uh, Cred că dacă am face așa, am merge pe direcția corectă și, ultimul punct pe care trebuie să-l subliniez, uh, mă întreb dacă Comisia crede că una dintre adăugirile la uh, acordul cu Canada și la cel cu Singapore ar fi posibilitatea de a utiliza așteptările legitime ca motiv de argumentare a unui tratament incorrect uh, sau neloial sau în contextul exproprierilor. Cred că pot apărea probleme pe această direcție. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnul Scholz. Doresc să mai întreb și eu, pentru că și dumneavoastră v-ați întrebat cu privire la modul în care vom proceda. Asta discutăm noi astăzi aici. Cum procedăm mai departe cu cum abordăm această perspectivă de un an jumate, eventual, uh, în care trebuie să așteptăm o decizie de la Luxemburg? Și ne întrebăm care este siguranța pe care o avem în uh, modul în care abordăm un acord comercial. Ambasadorul Singapore a spus că nu au nevoie de această clauză IS, uh, DS. Acordul, uh, așa cum a fost negociat în 2013, ar fi fost în regulă. Sigur că putem să discutăm despre acest lucru, dacă nouă ne convine sau nu, însă rămâne în continuare aceeași întrebare la care trebuie să răspundem. De ce Comisia consideră o imposibilă decuplare a celor două capitole? A doua întrebare despre care doream să vorbesc și Judith a făcut referire la aceasta în uh, legătură cu acordurile regionale. Timpul acesta, cât așteptăm uh, decizia de la Luxemburg, uh, cum va fi el gestionat, mai ales în contextul altor acorduri cu alte țări ASEAN. Și, uh, de asemenea, vorbim aici despre un context general al contextului multilateral și bilateral și mă interesează dacă nu există anumite experiențe care să nască din uh, implementarea TTIP și care ar putea să afecteze într-o oarecare măsură celelalte acorduri cu țările ASEAN, lucruri care nu sunt uh, menționate aici. Eu uh, cred că trebuie să ne gândim uh, și la aceste acorduri cu țările ASEAN, la uh, relațiile de comerci, de comerț multilateral în textul pe care îl avem acum la dispoziție, consider că aceste lucruri nu sunt acoperite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! În ceea ce privește capitolul referitor la investiții și acest acord de schimb, cred că trebuie să subliniem anumite lucruri, însă din punct de vedere juridic mai degrabă, din punct de vedere politic. Uh, iar prevederile uh, despre care noastră vorbiți se regăsesc în foarte multe tratate comerciale și multe țări au folosit aceste prevederi. Se vorbește acolo despre lista transparenței, despre clauze inutile în sistemele juridice avansate. Însă am considerat de cuvință să realizez, să spunem, o analiză aprofundată și să um, dau câteva, să spunem, uh, să semnăm câteva lucruri la nivel de procente. Practic, s-a constatat că situația de soluționare a uh, controverselor care s-au realizat prin Institutul acesta a ajuns la 561 sub 560, mai puțin de 500, din 561 de cazuri, 85 au fost soluționate în favoarea investitorului. Iar, uh, din punct de vedere procentual, rezultă că o uh, mare parte, peste 80% dintre controverse au fost pierdute de către stat. În orice caz, aceste situații trebuie să fie specificate. Deci, 85 de situații de litigi care au uh, dat câștig de cauza investitorului, 75% dintre acestea aparțin unor investitori care au avut câștig de cauză în fața statelor din fostul bloc sovietic și din America de Sud. Iar aceste date însă nu trebuie să fie subestimați din motivele binecunoscute. Însă, în ceea ce privește 28 de state membre din Uniunea Europeană, găsim acolo numai 11 cazuri unde investitorii au câștig de cauză în fața uh, statului. Practic, vorba de state europene care n-au pierdut niciodată în fața investitorilor străini, state cum sunt Franța, Germania și Regatul Unit, state care, este bine cunoscut acest lucru, au foarte bune practici și de bună guvernanță. De aceea consider că putem, putem avea această contribuție, nu neapărat la nivel uh, uh, de polemică. În orice caz, important este să vedem ce s-ar putea întâmpla, mai ales că este nevoie de o analiză profundă, juridică și tehnică și nu una ideologică și politică. Mulțumesc! Danke und als letzter Herr Mulțumesc și am final domnul Caspari. Vreau să discut și eu despre uh, protecția investițiilor, pentru că uh, s-a discutat aici despre separarea acestor două capitole. Trebuie să spun că noi am avut un mandat de negociere uh, și în trecut a existat ideea de a avea un acord comun pe care să-l semnăm cu toate statele ASEAN și cu siguranță în uh, regiunea ASEAN există state cu care uh, ar trebui să semnăm neapărat un acord de protecție a investițiilor din cauza situației interne din statele respective. De aceea m-aș bucura dacă Comisia ar putea profita de ocazia care se oferă uh, ca în următoarele săptămâni să ne prezinte exact cum stau lucrurile în ceea ce privește protecția investițiilor în acordul cu Singapore. Uh, în ce măsură a abordat aceste aspecte uh, Comisia în acordul uh, cu Singapore și toate sugestiile noastre pe care le-am făcut în raportul Marii. În rest, mulțumesc și felicit Comisia pentru decizia pe care a luat-o de a merge cu acest acord la Curtea Europeană de Justiție. Însă, Uh, cred că ar trebui să vă mișcați repede pentru că trebuie să clarificăm acest subiect. Este un subiect care ne interesează pe mulți de aici la Parlament, însă ar trebui să facem tot ceea ce este posibil astfel încât uh, Curtea Europeană de Justiție să decide rapid, uh, deci să îi se pună la dispoziție repede documentele și sentința să fie pronunțată cât mai din timp. Președintele, mulțumesc. Într-adevăr, aceasta este o întrebare importantă și pentru uh, viitoare acorduri comerciale. Eu nu am uh, impresia că Comisia Europeană dorește să le ia ceva uh, parlamentelor naționale. Ba chiar de multe ori am impresia inversă și anume că parlamentele și guvernele naționale vor să ia ceva de la Uniunea Europeană, mai ales dacă este să ne uităm la articolul 207 cu atenție. Așadar, cred că este corect ca noi să solicităm o clarificare, să începem cu aceasta și sigur că dacă trebuie să decidem și noi cu privire la aceste aspecte, ar fi foarte bine să avem cât mai rapid textul din partea Comisiei în care se adresează întrebarea către Curtea Europeană de Justiție. Deci, când uh, vom beneficia de acest text? Este ale dumneavoastră, domnule Șlevi. Yeah, Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să răspund și eu atât cât pot de bine Practic, unele dintre aceste întrebări sunt și întrebări de care trebuie să se ocupe și noua comisie și cred că la prima întrebare este ce e importantă asta pentru CETA și pentru nou ratificare. Eu nu pot să răspund, însă pot să vă dau un răspuns și anume nu numai că avem Canada în fața ușii, e aproape de noi, pentru că trebuie să facem evaluare juridice. Practic, dacă este adevărat că durează cam uh, un an până la un an și șase luni până să iese un aviz, nu vreau să insinuez nimic, însă vreau să spun că noua comisie va trebui să analizeze cu foarte mare grijă modul în care se rezolvă această problemă. Textul, așa cum îl vedeți, este disponibil, găsiți pe site-ul internet și el a fost transmis pe adresa Comisiei în momentul în care noi am încheiat cumva negocierile. În orice caz, pot să vă spun că munca juridică s-a făcut, mai puțin poate pentru acest capitol, în orice caz, acolo există un argument ne vedem de treabă, firește, în orice caz, acest capitol este unul care, firește, vizează pe partea singaporeză și vreau doar să vă semnalez acest lucru ca să-l aveți în vedere. Întreba doamnei Șache referitoare la diferența care există între CETA și Singapore, eh, Singapore cred că diferența de bază ține de eh, orientările generale referitoare la uh, serviciile financiare, aici a existat clar un consens că situația canadiană cu um, legiuitori uh, pe care îi cunoaștem uh, și cu posibilitatea de a exprima opinie ne-a convins să adoptăm astfel de soluție Categoric nu așa s-a întâmplat în cazul statului Singapore și în tot cazul, până când am ajuns noi să dezbatem această chestiune, aceste discuții cu partea singaporeză fusese închisă, sigur, mai puțin singaporezii care au fost mulțumiți, toată lumea, mai puțin singaporezii care ar fi vrut să rezolve această problemă. În orice caz, aceasta este principala diferență pe care voiam să o uh, semnalez uh, și o puteți remarca în momentul în care parcurgeți aceste texte. Toate celelalte inovații uh, și, în general, Uh, cele pe care le avem în relația cu Canada, le regăsiți în text. În ceea ce privește relația cu TTIP, consultările purtate și aceste uh, consultări din punct de vedere al investițiilor, cred că trebuie să analizăm aceste negocieri în funcție de conținutul lor. Domnul Caspari ne spunea că avem mandate pentru acorduri cuprinzătoare. Comisia nu se poate abate de la ele, cel puțin nu din punctul meu de vedere și mai cred că um, vor exista diferite efecte. Trebuie să ne gândim la consultările pe care le purtăm în legătură cu TTIP și la circumstanțele existente, mai ales în ceea ce privește gestionarea situației cu Statele Unite. Uh, trebuie să vedem ce se poate face. Din punctul nostru de vedere, trebuie să vedem dacă și în ce măsură și cât de mult acest lucru ne va influența politica generală și care va fi, dacă va fi, să zicem, specificul uh, Statelor Unite în ceea ce privește aceste idei sau în orice caz în ceea ce privește tradiția juridică a Statelor Unite de care nu trebuie să uităm și care poate să, fie, să influențeze pe mulți dintre partenerii noștri. De asemenea, a mai uh, existat aici o teză și anume că Singapore nu este un, un stat uh, instabil. Eu cred că sunt de acord cu această opinie și anume faptul că avem totuși anumite reguli și un statut al investitorilor, acest lucru însă nu ține de reglementările internaționale, indiferent dacă noi vrem să le aplicăm și dacă da, în ce măsură. În tot cazul, situația este de așa manieră că în momentul în care, dacă te gândești de la Singapore, parcă n-ai nevoie de nimic, dar ceea ce se întâmplă este că statele membre, multe dintre marile state membre, acum nu mai știu cine a pus întrebarea, dar cineva a făcut un comentariu în acest sens, și anume că trebuie să revenim la uh, regulile existente. Dacă cineva vrea să dea statele membre în judecată, poate să facă încă de pe asta de acest lucru și și investitorii singaporezi pot să facă acest lucru. Deci încercarea este aceea de a îmbunătăți situația uh, și uh, trebuie să ne gândim la cele mai importante dintre state care beneficiază de investiții. Ele deja sunt vizate de un anumit statut și o posibilitate de soluționare a litigiilor. Mai departe, um, observații referitoare la obligațiile investițiilor și cred că aici trebuie să recunoaștem că nu avem uh, acest tip de, să spunem, um, de capacitate de reacție, pentru că e vorba despre un întreg mediu juridic. Dacă ajungi într-o primă într-o țară trebuie în primul rând să accepti um, realitatea juridică așa cum este aceea, ceea ce nu înseamnă că nu suntem dispuși, ba din potrivă noi analizăm chiar momentan aceste idei pentru că uh, de pildă, avem o serie de orientări generale ale OCDE-ului și cu toții le acceptăm și sunt unele dintre variantele pe care le vom analiza pe viitor, deoarece ne dăm și noi seama că este cât se poate de logic să insistăm pe una dintre aceste probleme, chiar dacă chiar dacă riscăm să, nu știu, le folosim poate altfel. După cum știm, întotdeauna aceste orientări generale ale OCDE nu, nu sunt întotdeauna tratate ca atare, pentru că, uh, dacă bine mi-aduc aminte, așa prevede legea. În orice caz, trebuie să analizăm această problemă, să vedem ce drepturi au până la urmă investitorii, ce obligații au investitorii și s-ar putea să cercăm să vedem uh, și alte idei. A mai fost o întrebare referitoare la așteptări. Uh, cred uh, că noile acorduri, noua generație de acorduri stipulează foarte clar că există o abordare tip pacta sunt servanda, așa nume că uh, statele nu pot, nu pot în niciun fel să uh, se abată de la aceste noi reguli, indiferent care sunt așteptările tale referitoare la aceste câștiguri. Practic, Um, ceea ce se spune este dacă tu vii la mine în țară, iată ce-ți promit eu. Acest lucru ține și de atitudinea autorităților guvernamentale, de garanțiile pe care le folosesc ei, iar mai departe guvernele dacă se pot folosi de aceste autoritate pe care au pentru a zădărnici, să spunem, orice fel de inițiative. Dacă vă uitați la text, acest lucru se reflectă foarte bine în noua variantă de text, acolo unde se vorbește de tot felul de concepte, spre deosebire de ceea ce se regăsește în dreptul internațional Uh, și uh, care riscă să creeze de asemenea tot felul de probleme. Și acum, foarte rapid, două vorbe referitor la celelalte subiecte. Firește, domnule Scholz, că noi uh, negociem, continuăm negocierile cu Vietnamul, cu Thailanda, așteaptă și ea Malaysia, nici ea nu avansează foarte repede însă cred că trebuie să dăm dovadă și de coerență când să ne gândim la contextul regional. Nu putem uh, alege așa ce ne convine nouă, care sunt țările care ne plac. Ar fi și greu să facem acest lucru când apucăm să spunem ce să zic, că aveți un sistem juridic foarte interesant care ne convine și apoi să spunem de voi ne place, de voi nu ne place, pentru că voi sunteți cetățeni de mâna a doua și cu voi nu prea avem ce negocia. Cred că trebuie să dăm dovadă de coerență în abordarea pe care o avem și uh, pentru întreaga zonă ASEAN există Uh, foarte multe state membre acolo, uh, cu zecile, poate chiar mai multe, deci trebuie să fim foarte atenți, nu putem să facem că nu cunoaștem. De asemenea, mulțumesc uh, domnului Cico pentru intervenție și domnului Caspari ca să înțelegeți dumneavoastră și ca să aveți o seară și mai frumoasă în ceea ce privește negocierile cu partea americană. Acolo există statistici care ne arată că au existat uh, 35 de cazuri care au ajuns la Tribunalul pentru soluționarea litigiilor cu statul uh, și uh, cam toate guverne care s-au schimbat. Aceste statistici sunt cât se poate de elocvente și arată foarte clar că și guvernele sunt date în judecată. Nu e o noutate, se întâmplă destul de des, dar ceea ce trebuie să vedem este că prin aceste obligații internaționale să nu creăm mai multe drepturi pentru investitorii străini decât am oferit, să spunem, cetățenilor propriilor noastre țări. Și dacă stați să vă uitați ce se întâmplă cu textul CETA, acolo veți vedea că există un studiu foarte bun care vine din Germania și unde scrie că um, acest text uh, oferă mai puține drepturi Practic, dacă este să tratăm cu seriozitate investitorii străini, ei în orice caz întotdeauna apelează la o primă instanță la nivel național ca să vadă cât de departe pot să ajung. Și în sfârșit, în ceea ce privește raportul Aref, e adevărat că din calcule empirice a reieșit că multe dintre aceste rapoarte se regăsesc în textul privind la Singapore și nu avem nicio problemă să spunem acest lucru foarte clar, e o comparație cât se poate de utilă și în același timp vrem să încercăm să uh, respectăm, să spunem, tot ceea ce se întâmplă ce decizii se iau în această instanță? A mai fost o întrebare, cred că referitoare la text, așa în general? Da, deci textul, uh, mi s-a spus de către serviciul juridic că durează între 4 și 8 uh, săptămâni și vă spun și eu ce mi-au spus ei, dar vă rog nu mă credeți pe cuvânt pentru că asta mi-au spus ei și dacă eu n-am înțeles bine și vă spun mai bine, deci vă rog să nu mă răstigniți dacă durează mai mult. În orice caz, teoretic ar trebui să fie destul de rapidă procedura. Noi oricum o să profităm de orice ocazie ca să vă răstignim. Bine, uh, Așadar, doamnelor și domnilor, mulțumim interpreților uh, pentru că au fost drăguți și ne-au mai uh, acordat 10 uh, minute. Acum avem o problemă. Așa acum ori dezbate mai departe grupul de monitorizare în limba engleză sau amânăm subiectul. Hotărârea e la latitudinea dumneavoastră. What's your opinion? Postpone? Go ahead, go ahead. Mergem mai departe. Okay, go ahead in English.